So, liebe Kolleginnen Kollegen. Dragi colegi, bun venit la ședința de după amiaza Comisiei. Suntem la punctul 12 pe ordinea de zi și uh, doamna Lepaș, colega mea, a discutat cu dumneavoastră punctele 1 până la 11. Astăzi trecem la punctul 12, un punct destul de arzător de pe agenda o temă pe care am discutat-o și în legislatura anterioară, cu multe contribuții din partea membrilor și doamna Renate Zomăr, colega noastră, a elaborat atunci un raport și are și astăzi un raport pentru dumneavoastră și îi dau cuvântul pentru a ne prezenta cele mai noi concluzii în ceea ce eh, privește informarea consumatorilor referitor la produsele alimentare. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Este un dosar foarte mare, într-adevăr, pe care îl avem pe masă și, așa cum a spus și domnul președinte, la sfârșitul legislaturii trecute am redactat un raport pe acest dosar, dar au existat atât de multe amendamente încât înainte de alegerile europene s-a concluzionat în această comisie să amânăm acest dosar pentru legislatura următoare. Am uh, rescris raportul și am încercat uh, să țin cont pe cât s-a putut de uh, amendamentele înaintate de dumneavoastră. De aceea poate aș, s-a și extins puțin raportul pentru că au fost înaintate 201 amendamente și veți vedea, bineînțeles, s-au păstrat liniile directoare uh, principale referitoare la conținut. Deci, în esență, raportul nu s-a schimbat uh, și nu am să merg foarte în detaliu, pentru că este într-adevăr un uh, raport foarte detaliat. Va trebui să vedeți detaliile în textul scris vreau să vă atrag atenția că Comisia are 13 anexe la acest document și dacă doriți să faceți uh, amendamente, trebuie să vă gândiți ce uh, efecte, ce impact au acestea asupra articolelor existente. Am încercat să uh, redactez un raport coerent și trebuie spus că este o mare realizare acest raport, pentru că uh, din propunerea comisiei am constatat că este un text foarte vag, cu un domeniu de aplicare destul de larg, un text prost. Și mă gândesc totuși câți oameni din comisie sunt implicați într-un astfel de dosar și uh, cât de uh, slabe sunt resursele față de resursele cu care lucrăm noi aici. Cât de uh, greu este să se scrie o, o astfel de propunere, însă uh, găsesc că este o nerușinare absolută ce ne-a înaintat Comisia aici și, uh, și în ziua de astăzi mă um, enervez îngrozitor când văd unele părți din acest text. În primul rând, textul nu corespunde ori obiectivelor, pentru că această directivă ar trebui să se refere la siguranța produselor alimentare, ar trebui să uh, se evite prin prevederile acestei uh, directive încălcările regulilor concurenței și mă întreb, uh, de fapt, care sunt obiectivele concrete ale acestui document. Lucrăm foarte intens pe marginea textului și uh, Eh, cunoaștem care sunt practicile. Deci trebuie să vă spun că este foarte mult de lucru la acest dosar și mi-aduc aminte și vreau să uh, amintesc faptul că eh, sectorul alimentar în Europa este caracterizat de companii mijlocii, nu de companii mari. Uh, și uh, acest sector include inclusiv micii întreprinzători, brutarii de la colțul străzii, de exemplu. Și fiecărui, uh, fiecăruia dintre acești întreprinzători trebuie să îi uh, acordăm drepturile. Fiecare fiecare aliment și fiecare uh, băutură nealcoolică este inclusă în această directivă. De aceea aș propune să detaliem numai o bază comună. De ce? Pentru că există problema că a apărut pe masa noastră această propunere și încă există pe masa noastră, fără ca noi să avem vreo idee ce vrea consumatorul de fapt ce înțelege consumatorul, ce solicită masa consumatorilor din Europa și ce se poate folosi, ce se poate aplica din aceste reglementări în viața reală a consumatorului. Un studiu științific uh, pe această temă la nivel european abia a fost inițiat în uh, această vară și probabil că concluziile vor apărea peste 2 ani când uh, cel mai uh, probabil uh, vom fi trecut de a doua lectură a acestui text. De aceea trebuie să spun că ne lipsește de fapt baza. Nu știm ce dorește consumatorul. Trebuie văzut așadar, analizat în detaliu, care este baza și această bază ar trebui descrisă în mod clar și inteligibil. Putem să discutăm despre ambalarea uh, alimentelor, dar nu știm cine, ce va mai publica, ce raport, ce statistici vor apărea și există perspective foarte diverse în statele membre. Există unele statistici grafice care uh, Uh, arată situația în diferitele state membre, dar uh, nu întotdeauna la nivel național, ci numai pe anumite lanțuri de distribuitori sau de comercianți sau uh, pentru uh, mari producători. Așadar, ar trebui să lăsăm loc unor uh, informații suplimentare. Ar trebui să existe posibilitatea unor um, etichetări suplimentare, în așa fel încât acestea să nu fie um, excluse, dar nici obligatorii în virtutea directivei. De aceea sunt de părere că nu ar trebui să încărcăm ambalajul cu informație. Comisia a plecat de la promisa că oricum consumatorul nu citește ce scrie pe ambalaj. Și de aceea, uh, dacă am vrea să includem toate informațiile de interes pentru consumator, probabil că ambalajul ar trebui să fie scris de jur împrejur cu toate aceste informații și vreau să vă uh, avertizez în legătură cu acest pericol trebuie să vedem unde plasăm informațiile și ce informații uh, există pe ambalaj. De aceea aș vrea să uh, sugerez că ar trebui să existe șase tipuri de informații esențiale pe fața ambalajului. Este vorba aici și este foarte clar, uh, este vorba de uh, elemente negative, elemente care sunt identificate ca fiind uh, nocive, de exemplu zahărul și sarea, putem discuta, da, putem discuta dacă se va include și uh, cantitatea de, de sare, dar în principal este vorba de o listă a elementelor, a substanțelor cu efecte negative asupra sănătății. Și uh, de aceea aș sugera ca acestea să fie întotdeauna listate pe uh, partea din față a ambalajului acolo unde uh, de altfel apar și valorile calorice ale alimentului. Pentru a putea exista o coerență și o, o unitate a acestor informații, aș uh, propune să se facă întotdeauna măsurătorile pe 100 de grame de produs sau uh, pe 100 de mililitri în cazul lichidelor. În prima variantă propusă de mine, am considerat că funcționează acest sistem, uh, nu uh, raportarea la o porție. Sunt de părere că, în principiu, uh, referirea la 100 de grame și 100 de mililitri este mai bună pentru că ar fi un sistem coerent la nivel european. Dar trebuie să existe Uh, și informațiile referitoare la numărul de calorii per porție din produsul respectiv. ca să știe consumatorul dacă poate consuma întreaga cantitate din doza sau din pachetul respectiv. În ceea ce privește alco uh, um, produsele alcoolice mixte, trebuie să aplicăm consecvența uh, dacă includem băuturile alcoolice, atunci trebuie incluse toate în această directivă și Comisia propune și găsesc că este corect acest lucru ca după un interval de 5 ani să se înainteze un raport din care să reiasă dacă uh, băuturile alcoolice ar trebui marcate în mod diferit sau suplimentar. Uh, pentru că până la urmă acestea nu sunt un aliment, ci un produs, uh, să-i spunem așa, de lux. De aceea propun să citiți uh, propunerea. Am propus un font de 3 mm pentru inscripționarea ambalajelor. Poate vi se pare un font mic, dar de fapt este mult și vă pot da și exemple cât de um, mari sunt tipăriturile, uh, cât de mare este textul. Așadar, dacă vrem să păstrăm această dimensiune de 3 uh, mm, ar trebui să crească dimensiunile ambalajului și acest lucru nu este de dorit pentru că nu ar duce decât la costuri suplimentare. Vrem să evităm acest lucru Vrem să evităm ca ambalajul să constituie un, uh, o cheltuială în plus pentru consumator. Comisia vrea în continuare să se uh, menționeze factorii alergeni, substanțele alergene și Comisia vrea să um, extindă această indicație și pentru produsele care nu sunt preambalate, conform regulamentului uh, ar trebui să se aplice această inscripționare, această informație și pentru uh, produsele proaspete care nu sunt preambalate. Și trebuie să spun că acest lucru nu cred să funcționeze. Uh, pentru că sunt uh, produse care nu sunt ambalate în momentul comercializării. Și uh, s-ar putea ca o, o firmă mijlocie să uite de o asemenea reglementare. Dacă ar fi să fim consecvenți, uh, până acum alimentele care nu erau preambalate erau uh, reglementate la nivel național. Însă, agenții alergeni, după părerea mea, pentru uh, alimentele care nu sunt preambalate, de exemplu, pentru produsele de la cantină de aici, de la Parlament. Îmi vin o grămadă de exemple în minte pentru această situație. Uh, s-ar putea găsi o soluție prin care să se indice alergenii din produsele respective, fie printr-o notiță, printr-un bilețel sau uh, se pot distribui pliante cu informații, deci nu, această informație nu trebuie să fie prezentă neapărat pe produs direct. Comisia mai propune și uh, sisteme de marcare naționale. Statele membre pot dezvolta astfel de sisteme de marcare, dar nu au caracter obligatoriu. Și acest lucru ar trebui să se schimbe. Dacă există de iure uh, sisteme naționale opționale, practic nu sunt obligatorii, uh, atunci e clar că trebuie să existe totuși obligativitate pentru companiile mijlocii și mari. Și în mai multe state membre există companii care comercializează uh, alimente neinscripționate corent. Este o problemă binecunoscută. Uh, pentru că în alte condiții ar trebui să-și restrângă foarte mult piața. Așadar, vrem o lege armonizată. Așadar, nu, in, nu includem uh, alimentele care nu sunt preambalate în această directivă. Și Uh, cred că dacă nu există coerență, s-ar ajunge la un adevărat haos pe piața internă. Am să uh, fac referire la mici detalii, uh, de exemplu, um, domeniul energetic, um, informația despre aportul energetic al produsului, aceasta nu ar trebui să fie redundantă, ar trebui să apară pe partea din fața ambalajului. Și ambalajele care există deja conțin astfel de informații, dar nu sunt cu caracter obligatoriu. Așadar, ar trebui ca această inscripționare să devină obligatorie. De asemenea, informația ar trebui să se dea în kilocalorii. Știu că nu este ă, foarte corect pentru că unitatea de măsură ar fi kilojul, dar nu știu dacă cetățeanul european înțelege ce este această unitate kilojul. Cetățeanul cunoaște kilocaloria și uh, nu vrem să existe prea multe cifre pe ambalaj, așadar cred că kilocaloria ar fi informația cea mai accesibilă. Ar trebui să se facă 8 astfel de indicații. Propun uh, să includem amidonul Uh, pe listă. Comisia nu era de acord. Cred că este o greșeală pentru că amidonul este un uh, aliment foarte, o substanță foarte uh, importantă. Pentru anumite grupe de populație este uh, foarte important de asemenea să se menționeze uh, numărul, valoarea proteinelor din alimentul respectiv și se pune întrebarea dacă uh, se face o referire separată pentru zahăr sau pentru zahăr și uh, hidro, carbohidrați uh, dacă nu e cumva, să spunem, sare sau dacă nu este cumva mai corect să spunem sodiu sau natriu, pentru că există în alimente și uh, conținând alte surse de sodiu decât sarea. Așadar, de aceea întrebarea să se facă marcarea cu cuvântul sodiu este o problemă pe care am putea o rezolva. În ceea ce privește mililitri, propun uh, să definim lizibilitatea textului, pentru că un text mult mai mic de 3 mm ca și font nu ar fi lizibil. Dar nu este vorba numai de mărimea fontului, ci de fondul pe care este imprimat, de contrast, de forma literelor, de distanța dintre acestea și așa mai departe. Așadar, acolo ar trebui să dezvoltăm linii directoare care să descrie aceste standarde. Iar în, în ceea ce privește porțiile, ar trebui să existe eh, recomandări făcute statelor membre pentru definirea unei porții, eh, pentru că și aici ar trebui să existe eh, un element de comparație. Ce este o porție? Cât înseamnă o porție? Cât, cât este o farfurie? De aceea ar trebui să existe prevederi care să descrie o porție standard sau o porție obișnuită. Ca, uh, ca atunci când consumatorul uh, cumpără produsul să știe cât înseamnă o porție. ceva relativ nou, uh, care nu exista în raportul anterior și care nu a fost adus în discuție. Uh, este vorba de imitarea de uh, produse alimentare contrafăcute. O brânză care de fapt nu este brânză sau este un produs vegetal. De aceea aș propune să se indice în mod precis acest lucru pe partea din spate a ambalajului. Și dacă există uh, înlocuitori ai unor substanțe care în mod normal ar trebui să fie prezente în produsul respectiv și aceștia ar trebui indicați. Acestea au fost așadar punctele esențiale Cred că acest sistem uh, nu este destul de precis, este însă mai uh, ușor de înțeles decât un semafor. Dar, totuși, nu aș vrea să existe o marcare GDA cu caracter obligatoriu, dar aceasta poate fi opțională și ar trebui făcută indicarea 2000 uh, calorii pe zi până la 5000 calorii pe zi. Ce depășește acest uh, nivel ar fi o inducere în eroare a consumatorului. De exemplu, în Germania, dar și în alte state s-a discutat uh, despre acest aspect. Dacă se folosește o, o marcare prin diverse culori, s-ar putea din nou induce în eroare consumatorul. De obicei uh, există un punct roșu de avertizare pe anumite produse. Acest punct arată că uh, laptele respectiv sau brânza respectivă este uh, bogată în grăsimi Există și alte semne prin care se atrage atenția că un produs necesită, de exemplu, mai multă sare pentru coacere. Se mai ridică și alte întrebări. Dacă substanțele înlocuitoare, dacă aditivii ar fi um, ar avea uh, valori pozitive față de uh, produsul original, față de brânza autentică, de exemplu. Pe termen lung, s-ar duce, însă acest lucru ar duce la uh, inducerea în eroare a consumatorului. Am fost rugați ca uh, termenul de înaintare a amendamentelor să fie uh, amânat, s-a ajuns la data de 9 decembrie. Este un dosar foarte mare care stă de mai mult timp pe masa noastră și nu aș avea nimic împotrivă să amân acest uh, termen, dar dacă amânăm acest termen după data de 9 decembrie, înseamnă că vom discuta uh, Uh, amendamentele în ianuarie și cu siguranță că atunci nu vom avea toate versiunile lingvistice. Așadar, dacă ne hotărâm că nu îl discutăm la sfârșitul lui ianuarie, atunci ar trebui să îl amânăm pe martie și atunci prima lectură nu ar putea avea loc în mai. Vă rog să vă gândiți la acest lucru. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Sommer, für diese Mulțumesc foarte mult doamnă Zomer, pentru această prezentare. E adevărat, este o temă foarte complexă. S-au prezentat 212 amendamente din partea dumneavoastră, din câte am înțeles. Și aceasta fără să contăm amendamentele de la ceilalți colegi. Să vedem cine dorește să ia cuvântul. În primul rând, coordonatorii. Există foarte mulți colegi care doresc să, iau, să iau cuvântul și avem până la patru și jumătate pentru a dezbate. Trei minute maxim. Wilmut, te rog. Mulțumesc. Trei minute nu înseamnă foarte mult pentru acest dosar. Aș vrea să mulțumesc raportorului și Comisiei pentru munca pe care au făcut-o în acest dosar. Există două obiective în primul rând, simplificarea legii de etichetare pentru produsele alimentare și îmbunătățirea pieții interne și, în al doilea rând, oferirea informației necesare pentru consumatori pentru a lua cunoș- în cunoștință de cauză decizie. toate acestea sunt obligatorii, alteori nu, și cred că trebuie să ajungem la un echilibru. Propunerea Comisiei Așa cum arăta și raportul domnei Sommer, există aspecte cu care sunt de acord, altele cu care nu sunt de acord. Am să încep cu primele. În ceea ce privește uh, produsele nepreambalate, cred că raportorul are dreptate și toate restaurantele și celelalte industrii implicate n-ar trebui să ofere informații în legătură cu aceste produse. Nu putem trata în mod egal toate aceste industrii. Și punctul de plecare ar trebui să fie această etichetare în ceea ce privește valoarea nutrițională per 100 de grame sau per porție. Sunt de acord cu raportorul și anume că cel mai important lucru este să putem compara produsele între ele. Iată de ce valoarea nutrițională per 100 de grame este întotdeauna prefer- preferată. Ar trebui de asemenea să menținem și informația per porție atunci când există porții individuale. Însă aceasta trebuie să fie pe lângă cea oferită la 100 de grame și nu în locul acesteia. De asemenea, recomand propunerea raportorului în ceea ce privește nanoparticulele. În cazul produselor manufacturate și a produselor care nu sunt congelate, acestea sunt foarte bune. În ceea ce privește etichetarea țării de origine, care nu este obligatorie, consumatorii doresc să știe de unde vin produsele și în țara mea s-a arătat că țara de origine pentru diverse produse este foarte importantă pentru consumatori. De asemenea, este important pentru carne, pentru a ști unde animalele au fost, unde au crescut și unde uh, au fost uh, duse la abator. Manufacturierii trebuie de asemenea să ofere informații în ceea ce privește energia nutrițională și aceasta și pentru băuturile alcoolice și unii dintre colegi doresc acest lucru. Mulți consumatori nu știu care este contribuția produselor alcoolice în dieta lor globală. În ceea ce privește mențiunile nutriționale, Cred că este bine să avem un element interpretativ aici. Sunt pentru aceasta. Comisia a propus acest lucru și un studiu făcut în Marea Britanie ne-a arătat că o informație unică pe partea din față reușește să, evită, să evite confuziile de orice fel. Acest studiu ne-a arătat că informația este mai bine înțeleasă atunci când se utilizează și culorile așa numitului semafor pentru a vedea dacă valoarea nutrițională este scăzută, medie sau ridicată. Informația pe partea din față ar trebui utilizată doar pentru ingredienții principali, grăsimi, zahăruri și sare. și ar trebui prezentată doar uh, informația energetică. Acest lucru este ușor de înțeles pentru consumatori și aceasta le permite să ia niște decizii sănătoase. De asemenea, stimulează producătorii de alimente să-și reformuleze informațiile și să reducă cantitățile de zahăruri și de grăsimi utilizate. Informația pe partea din spate, așa cum ar fi proteinele și carbohidrații, sunt de asemenea importante. Lizibilitatea nu se referă doar la mărimea caracterelor. Trebuie să ne asigurăm că există un contrast suficient între caractere și fond și așa mai departe. De asemenea, consumatorul mediu ar trebui să poată citi aceste informații. Deci, susțin un caracter minim al acestor informații. În ceea ce privește acizii trans, există derogări pentru chewing gum și pentru alte produse, însă trebuie să ne asigurăm că nu vor exista abuzuri în acest sens. În ceea ce privește schemele naționale, nu dorim o reducere a standardelor. Câteva întrebări pentru comisie. Raportorul a propus un proces de armonizare în ceea ce privește proporțiile și mărimile. Și vreau să vă întreb cât de fezabil este acest lucru din punct de vedere al timpului și a costului. În Comisia de Piață Internă s-a propus de asemenea un simbol nutrițional. Ce părere aveți în legătură cu acest lucru? Și, în sfârșit, Comisia a făcut un studiu de fezabilitate în legătură cu acest sector sau nu? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Vilmot. Cred că trebuie să ne concentrăm pe uh, câteva dintre aceste puncte și să acordăm uh, raportorului 5 minute să răspundă, pentru că altfel ceilalți nu vor putea lua cuvântul. Domnul, domnul Gabandi. <laughs> Pronunciation is always difficult with my name. Mulțumesc, domnule președinte. E întotdeauna greu să pronunțăm numele meu. Vreau să mulțumesc doamnei Sommer pentru un raport foarte clar și pentru energia uh, investită. Grupul ALDE, în general, urmează acest uh, concept al dumneai, dar am și unele observații. În primul rând, este important să subliniem că acest act normativ se referă la informarea consumatorilor, nu la alarmarea lor sau avertizarea lor. Din punctul meu de vedere, informația ar trebui să fie cât se poate de obiectivă și rămâne la latitudinea consumatorului ce produse cumpără. În al doilea rând, cred că este foarte important să subliniem că unul dintre motivele acestui act normativ este simplificarea încercarea de a pune cap la cap mai multe texte legislative și în acest sens cred că mm, deja Comisia se află pe drumul cel bun. Am o întrebare adresată și Comisiei. Într-adevăr, ne adresăm uh, oamenilor uh, pe care dorim să-i uh, informăm cu această etichetare? Mă refer și la investigația, ancheta care are loc în prezent. Eu mă tem că um, acei consumatori care au probleme de sănătate din cauza regimului alimentar nu sunt uh, beneficiari ai acestui uh, sistem de etichetare. Câteva întrebări și pentru raportor. În primul rând, dacă ați putea să ne explicați mai clar de ce doriți ca proteinele să fie adăugate pe listă, de ce înlocuiți sarea cu sodiul. Cred că se adresează consumatorilor și pentru consumatori e clar ce înseamnă sare. Nu știu dacă înțeleg ei prea bine ce înseamnă sodiul. Unele subiecte, cum ar fi GDA, cred că este o metodă foarte simplă și clară. S-ar putea să nu fiu de părerea raportorului, privind eliminarea uh, folosirii obligatorii a GDA 100 pe 100 de grame sau pe porție. Îmi place soluția doamnei Sommer care evită uh, metoda nu foarte obiectivă care se folosește în prezent și atunci sectorul, uh, industria alimentară poate decide. În privința codului semaforizat, nu sunt pentru, pentru că este o simplificare care nu, are, uh, nu se reflectă în viața reală. Deoarece unele alimente sunt uh, luate în colimator, am înțeles că pot primi culoarea roșie, unele produse cum ar fi pâinea și laptele, ori nu cred că aceste produse sunt chiar atât de nesănătoase îmi place modul în care raportorul se ocupă de problema alimentelor nepreambalate. În timpul campaniei electorale aceasta a fost una dintre problemele uh, asupra cărora se uh, concentrau uh, discuțiile. Deci eu sunt pentru neincluderea acestor alimente nepreambalate în acest regulament. Uh, programele naționale. Acestea pot funcționa pe uh, baza voluntariatului. Nu sunt pentru programe naționale impuse de um, guverne, deoarece este împotriva spiritului uh, pieții interne. Vă mulțumesc! Domnul Peter Lize, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să transmit doamnei Renate Zomor uh, felicitările mele. A făcut o treabă excelentă și uh, mă bucur că a menționat întreprinzătorii mici și mijlocii, pentru că aceștia produc alimente care nu sunt pre-ambalate și, practic, uh, pentru mine este de neconceput cum s-ar putea într-o cofetărie sau într-o măcelărie, cum s-ar putea face o astfel de etichetare. <clears throat> așa cum suntem obișnuiți în uh, uh, industria alimentară a marilor producători. În ceea ce privește uh, aportul energetic în kilocalorii, cred că este un concept mai ușor de înțeles pentru cetățeni, dar aș face recomandarea ca undeva să existe și echivalentul în kilojul. În ceea ce privește marcajul prin culori, aș fi de părere că uh, culorile pot induce în eroare și am să dau un exemplu extrem. Dacă s-ar ambala laptele matern, atunci probabil că ar fi marcat cu un punct roșu pentru că este foarte gras. Așadar, există diverse grupuri de populație care au diverse uh, concepții despre ce înseamnă alimentația sănătoasă și uh, poate că nu ar fi bine să apară un astfel de marcaj. În general, aș vrea să lansez avertismentul că uh, există o problemă foarte gravă la copii și anume supraponderabilitatea. Uh, Sigur, nu ne putem ocupa în special de această problemă, dar uh, esența problemei este alimentația greșită și probabil că uh, Uh, în ultimii 15 ani s-au schimbat foarte multe în regimul alimentar al copiilor. Nu mai uh, beau limonadă, ci Coca-Cola, nu mai, beau, nu mai uh, mănâncă fructe, ci ciocolată și s-a, lumea în general s-a schimbat foarte mult și având în vedere și faptul că folosesc intensiv computerul, obezitatea sau supraponderabilitatea la copii este o problemă extrem de gravă. De aceea, cred că s-ar putea um, rezolva problema pur și simplu prin marcarea uh, altfel decât cu culori a alimentelor. Dar nu ar trebui să trăim cu iluzia că reglementarea în ceea ce privește marcajele ar rezolva întreaga problemă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schitter! Yeah. Tack. Jag vet inte vilka siffror du bygger på att läskkonsumtionen... No, no. Cred că nu știu în ce măsură a crescut consumul de uh, băuturi în cadrul uh, școlilor, din păcat, abia la ieri am primit versiunea în limba suedeză, de aceea n-am putut să citesc toate cele 212 amendamente. Singura promisiune pe care am făcut-o până în prezent a fost că nu voi mai depune încă 212 amendamente, am doar câteva. Vreau să vă mulțumesc pentru observațiile făcute um, privind punctele 67-71 privind uh, informațiile înșelătoare. Văd că sunt unele amendamente pe care voiau uh, verzii să le introducă. Există și aspecte pe care nu le, uh, asupra cărora nu uh, suntem de aceeași părere. Unii cred că este nevoie de o certificare a originii, ca să știm de unde provin produsele. Uh, ca fiind un uh, fundament al motivării uh, cumpărării un anumit, anumit produs. Este cazul cărnii. Cred că este nevoie de o îmbunătățire a sistemului de etichetare a cărnii, ca să vedem unde s-a născut uh, animalul, unde a fost crescut și unde a fost abatorizat. Așteptăm o propunere din partea Comisiei privind noile reglementări privind transportarea animalelor, dar până atunci vom dori să evităm o carne dacă animalul a fost crescut într-o țară, cresc, uh, născut într-o țară, crescut în alta și abatorizat în altă țară. Privind amendamentul 106, 106, ați modificat definiția unui ambalaj mic. Se pare să, că este o modificare destul de mare față de textul inițial, o mare parte a ambalajelor sunt, uh, beneficiază de derogări de la 10 cm pătrați se ajunge la 80. Nu sunt împotriva derogările, derogărilor, dar cred că acest lucru trebuie să fie valabil pentru micro-întreprinderi dacă e vorba de un produs din regiune, atunci personalul magazinelor poate fi întrebat. Nu este nevoie de etichetare în acest caz. Dar dacă produsul nu mai este vândut de producătorul produsului, atunci dispare această informație dacă nu există etichetare. Pot fi niște cerințe reduse pentru uh, producția la scară mică pe plan local dar de îndată ce ajunge la nivel regional, atunci uh, e nevoie de informații. Deci trebuie găsit un uh, compromis. Însă doresc să existe niște reglementări mai clare. Aș vrea să, să, să evităm pe viitor orice neclarități. Privind băuturile spiritoase, acestea se pot supune acelorași uh, reguli. Uh, poți fi la fel de alergic coloranților dintr-o băutură spiritoasă ca altor substanțe din uh, produse alimentare. Poate te înveți mai repede, dar nu asta e problema. Berea conține multe calorii, medicii suedezi uh, spun că poți să ai uh, să, să bei un pahar cu vin sau o napolitană mulți oameni nu sunt conștienți de conținutul caloric al băuturilor alcoolice și ar trebui să fie informați. De asemenea, vreau să văd uh, ce produse folosesc procese naturale și care nu. Am să închei spunând uh, sistem de, uh, de marcare prin trei culori. Concluzia noastră este că este un mod bun de a transmite informație utilă într-un mod concis. Dacă la asta se mai adaugă și informația privind uh, conținutul nutritiv pe 100 de mililitri sau uh, miligram, Dar ca să nu ajungem la um, exemple ridicule, cum ar fi laptele praf și așa mai departe, ar trebui să ne limităm la ambalajele uh, produselor preambalate. Deci alimente care nu folos, pe, pentru care nu este absurd să se folosească acest sistem. La noi acasă se spune că trei halbe de bere fac cât o pâine și se poate înlocui întreaga alimentație cu acest produs. În ceea ce privește carnea, este mai ușor de identificat uh, originea decât la iaurtul cu fructe, de exemplu. Acolo e mult mai greu, sau la ciocolată. Uh, dacă aditivii, eh, de exemplu, vin din cine știe ce țară, Cadica Liota are cuvântul. Ja, dank u wel. Uh, ik wil allereerst... Da, vă mulțumesc. În primul rând, doamnei Zomer vreau să-i spun uh, că a avut un mare curaj că s-a ocupat din nou de acest raport, pentru că în mandatul anterior s-au făcut multe, dar dumneaei a propus multe amendamente, deci un lucru lăudabil. De asemenea, dumneai știe că nu sunt întotdeauna de acord cu dumneai. Conform uh, experienței mele recente, este că multe, au apărut multe amendamente noi la acest raport, deoarece are loc o cantitate mare de lobbying și vreau să fac apel la toți cei care se ocupă de raport să aveți în vedere faptului că se referă la informarea consumatorilor. Consumatorii, problemele lor trebuie să fie în centrul atenției. Trebuie evidențiat că Um, activitatea de lobbying din Parlament este dezechilibrat. Cred că 80% din um, presiunile de lobby provin de la industrie și poate doar 5% provin de la adevăratele ONG-uri care se ocupă de problemele consumatorilor. Și cred că acest 5% ar trebui să aibă un cuvânt mai greu de spus decât cealaltă parte, pentru că se referă la informația pentru consumatori. Prima observație a fost aceasta. Eu am vorbit cu multe asemenea ONG-uri, personal, și ele nu sunt de acord, multe dintre cele cu care am, am vorbit, nu sunt de acord cu sistemul de codificare prin uh, culorile semaforului, pentru că acest sistem nu este apreciat de consumatori. În multe țări, acest sistem se folosește și consumatorii au reacționat pozitiv, foarte pozitiv și cred că ar trebui să uh, avem în vedere acest lucru. Nu sunt de acord cu doamna Zomăr că acest sistem uh, de avertizare prin trei culori ar fi unul negativ. Cred că este o cale foarte simplă de a include informația pe fața ambalajului. Cred de asemenea că unele dintre ingredientele esențiale, cum sunt uh, zaharurile, uh, sarea, valoarea energetică, trebuie să apară pe fața ambalajului și dacă există acolo un punct roșu, să nu uităm că dacă mâncăm, consumăm prea multă sare sau prea multă grăsime, acest lucru nu este sănătos. Consumatorul va avea întotdeauna libertatea să aleagă să mai consume încă o ciocolată sau altceva, dar măcar au uh, informația necesară. Cred că în statele membre nu vrem să fie totul armonizat. Sunt convinsă că statele membre vor să aibă un cuvânt de spus privind uh, anumite dispoziții cu privire la informațiile conținute pe reversul ambalajului sau privind conținutul uh, etichetei. Însă sunt de acord cu doamna Zomer că atunci când ne referim la produse alimentare mai tradiționale, a trebuit să avem în vedere întreprinderile mici și mijlocii, care sunt limitate. S-ar putea să existe 250 uh, de angajați, dar nu la asta mă refer. Mă refer la micile prăvălii, uh, mici măcelării uh, familiale. Acestea ar trebui excluse. De asemenea, doamna Zomăr a eliminat porțiuni mari din textul propus de comisie. Eu sunt pentru eliminarea textului, deoarece devine mai concis și poate mai direct. Sunt pentru acest lucru, dar cred că în acest fel se elimină și unele părți esențiale ale propunerii comisiei ca să explic fiecare dintre aceste situații ar fi prea complicat, dar în linii mari trebuie să reflectăm, cum se cuvine, faptul că din punctul de vedere al consumatorului, acest sistem de uh, avertizare prin culorile semaforului este unul apreciat și ele nu trebuie să uh, sufere în urma presiunilor uh, din partea industriei. Pentru acest, acest lucru se întâmplă. Mulțumesc. Mai avem 13 înscrieri la cuvânt și gata, am închis lista. Fac apel la colegii noștri să nu depășească 2-3 minute și se concentreze pe câteva puncte, pentru că în rest puteți înainta amendamentele scrise și uh, acum doar puneți întrebări raportoarei. Dagmar Rothberend. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce, în ceea ce uh, privește spusele doamnei Liotar, fiecare crede în cazul fiecărui dosar că acolo se întâmplă cel mai multe, cele mai multe lucruri. Dar sigur că și aici trebuie făcut maximul posibil pentru consumator. Este vorba de o propunere care vine să umple un gol. Nu are nimic de a face cu alte reglementări. Dacă vrem să ne referim la acestea, este vorba de faptul că se umple un gol legislativ referitor la indicarea anumitor substanțe din alimente. Acesta este modul în care putem închide pachetul referitor la protecția consumatorului. Și asta este obiectivul principal, respectiv obligatoriu al acestui dosar. Consumatorul vrea să știe care sunt valorile nutritive ale produsului consumat. Și acum mă uit la comisie pentru că orice se poate îmbunătăți. De asemenea, trebuie făcută indicația de origine, pentru că uh, omul vrea să știe de unde vine produsul. Sunt pregătită să accept multe dintre punctele acestui dosar și uh, sunt de acord că s-a făcut deja mult în sensul acestei indicări de origine, de numiri de origine și așa cum a făcut comisia, uh, deși îmi pare rău că raportoarea a renunțat la acest punct, în prima versiune, în uh, legislatura anterioară, S-a făcut referire și la aditivi și aceștia au fost reintroduși uh, aici pentru că uh, cu siguranță consumatorul vrea să știe care uh, sunt cantitățile. De asemenea, s-a introdus colesterolul la articolul 29. În ceea ce privește alimentele neambalate. Pentru mine nu, nu este de înțeles de ce uh, trebuie făcute aceste indicații uh, pentru un produs cum sunt cartofii, de exemplu, dacă vând uh, uh salată din cartofi la teșghea. Nu înțeleg de ce simplificăm uh, atât de mult și de ce uh, nu se fac uh, indicații măcar în ceea ce privește unele substanțe, pentru că în restaurante, de exemplu, cel puțin în unele locuri, acest lucru este posibil. Sau uh, la alimentele uh, servite în avion. De exemplu, cei 80 de centimetri pătrați, dacă priviți, exact atâta este acest cubuleț de zahăr. Nu este o suprafață atât de mare. Și puteți să măsurați dacă vreți. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe deja. Aș vrea, în primul rând, să o felicit pe doamna Zomer și am să încerc să fiu foarte rapidă. Aș dori să evităm, pentru că încercăm să oferim consumatorului cea mai bună informație cu putință, deci să evităm acele culori ale semaforului, pentru că aceasta nu este o informație de calitate în ceea ce privește echilibrul alimentar. Acesta se obține printr-o asociere de alimente, deci cred că e foarte greu să facem un rezumat al acestora și al informației în legătură cu ele prin culori. Studiile de până acum ne arată că acest sistem al semaforului nu face ca consumatorul să-și modifice comportamentul și să aibă un regim alimentar mai echilibrat. Dorim să simplificăm, să simplificăm etichetarea ca să fie mai bine înțeleasă, însă trebuie să fim atenți la regulamentul în legătură cu mărimea caracterelor. Cred că trebuie să fim pragmatici pentru că pentru anumite produse aceste cerințe pentru caracterul uh, și mărimea acestuia sunt de neacceptat. Pentru iaurturile mici, de exemplu, acest lucru nu va fi posibil sau pentru alte produse. Deci trebuie să fim realiști în continuare. Sunt de acord cu raportorul pentru a include energia, proteinele, glucidele, lipidele și zahărurile, acizii grași saturați ca informație. Există o problemă aceea a sodiului sau a sării care ar trebui indicat în spatele ambalajului. Sarea nu este un nutrient, este un ingredient care se găsește în produs. Însă sodiul este un nutrient și sarea este una din principalele surse de sodiu, însă nu singura. Există și alte ingrediente care aduc uh, sodiu în produsele alimentare. Aceasta se întâmplă în carne, în legume și în, și în alte produse, apele minerale uh, gazificate, de exemplu. Deci trebuie să fim foarte atenți, să nu numim întotdeauna, să facem echivalența între sodiu și sare. Trebuie să facem diferența între ele. În legătură cu originea produselor alimentare, este important ca această origine să fie menționată pentru că consumatorul este din ce în ce mai interesat de aceste informații. Însă, în același timp, ar trebui să fim atenți, pentru că doar originea acestor produse ar putea să-l facă pe consumator să nu dea importanță altor informații care poate sunt mult mai relevante pentru el și care i-ar putea permite să facă o alegere în, uh, indiferent de calitatea nutrițională a alimentului respectiv. Mulțumesc! Mulțumesc, Olga Kramer. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să mă limitez la trei minute și am să las deoparte ce s-a spus deja și ce a spus și doamna raportor. Am mult respect față de munca doamnei Zomăr, și sunt de acord cu dânsa uh, în mai puțin la unele uh, puncte. Este logic ca întregul concept să fie definit mai bine și să existe o propunere uh, de directivă făcută de comisie. Putem lăsa comisiei acest lucru, dar cel care scrie această propunere trebuie să uh, fi trăit realitatea la care se referă. Și la început m-am speriat puțin că s-a uh, renunțat la uh, un concept important, care de altfel a apărut în multe discuții și dacă priviți în primul supermarket pe rafturi, veți vedea că GDA-ul este un sistem uh, de marcare mai fundamentat decât cel al semaforului și sunt surprins de faptul că o serie de concerne uh, folosesc acest sistem. Am adus aici o bucată de ciocolată. Există informații care mă interesează pe mine ca și consumator în cele 120 de grame ale acestui produs sunt 137 de calorii. Iată cât de logică este această informație în sistem GDA. Și m-am uh, uitat în ultima săptămână după alte astfel de exemple. Așadar, susținerea acestui sistem de către un număr foarte mare de concerne care îl folosesc Eh, aproape că îl transformă într-un sistem de marketing într-un instrument de marketing. De aceea eu aș zice să revenim la un sistem de marcare obligatoriu în ceea ce privește dezbaterea legată de health claims, de aspectele de sănătate, trebuie să clarificăm un lucru. S-a spus de câteva ori deja acest lucru. Eh, există acest sistem de inscripționare și suntem de acord cu el. Nu asta este problema. Nu există uh, alimente sănătoase și alimente nesănătoase. Există numai alimente unde nu este păstrat echilibrul nutrițional. Adică există prea mult dintr-un anumit ingredient sau o anumită substanță. De aceea, pentru mine este foarte important ca la sfârșitul acestui proces să avem pe masă o lege uh, Uh, care să asigure informarea consumatorului sau au sfârșit cele trei minute. Mulțumesc mult. Am să dau cuvântul mai departe. Încă o propoziție, dacă se poate, domnule președinte. Deja ați mâncat 9 secunde din intervenția mea. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur uh, opiniei raportoarei noastre. Este un raport foarte clar și coerent. Nu-l pot susține 100%, dar pot adăuga unele lucruri care poate au valoare numai în contextul raportului ei. Așadar, am să fac numai adăugiri. Vreau să salut ceea ce a propus ea în ceea ce privește alimentele neambalate. Este foarte bine că s-au uh, exclus producătorii individuali și producătorii mici, de exemplu, brutarii și uh, măcelarii este posibil ca această lege să se poată aplica pentru companiile mijlocii și sunt uh, perfect de acord cu uh, sistemul de marcare obligatoriu. În ceea ce privește um, alimentele procesate, uh, este destul de greu însă de stabilit aceste elemente. De asemenea, trebuie să fie foarte clar dacă produsul respectiv este un uh, produs înlocuitor, este o imitație și câteva propoziții în ceea ce privește sistemul uh, semaforului. În principiu și eu sunt împotriva acestui sistem pentru că uh, cred că este prea simplu și poate induce consumatorul în eroare. Pentru că te poți gândi că dacă vezi culoarea roșie este un aliment extraordinar de periculos. Cred că sistemul GDA este corect și bun și nu ar trebui să-l criticăm. Eu cred că aceasta este alternativa pentru sistemul, la sistemul semaforului. Dar trebuie să evităm ca industria să uh, abuzeze de acest sistem GDA. Trebuie să um, ne impunem această raportare la cele 100 de grame. Ministerul nostru a elaborat un model pe care vreau să vi-l prezint ca propunere și aș găsi chiar uh, bine dacă acest sistem de marcare ar fi uh, ca un grafic Așadar, eu sunt pentru GDA, nu pentru sistemul semafor. Okay. Mulțumesc. La Vismut. Ordförande, jag tror jag börjar med det som mina partikolleger inte har lyft. Eh, Menționând, eh, aș, eh, aș dori să menționez unele lucruri nemenționate. S-a menționat anterior că unele produse alimentare vor fi excluse Uh, din uh, lista alimentelor servite în uh, linia, pe liniile aeriene. Este foarte important ca cei care consumă un anumit produs, consumă un produs pentru care nu plătesc, sunt totuși îndreptățiți să cunoască conținutul produsului. În legislație există reglementări cum ar fi, de exemplu, avertizări privind conținutul de aspartan avem uh, dispoziții în acest sens. Nu trebuie să le pierdem din vedere atunci când elaborăm uh, prevederi noi. De asemenea, pentru mine este foarte important, deoarece vin dintr-o uh, țară unde avem o legislație alternativă prin sistemul keyhole, găurii de cheie de exemplu, dezbaterea privind conținutul de zahăr, deși nu este vorba de zahăr. Cred că e foarte important să permitem utilizarea de către uh, statele membre a unui sistem care a fost aprecia, utilizat cu succes, a fost apreciat de consumatori. Nu este uh, o problemă dacă firmele producătoare ascultă de părerea consumatorului și ca atare își uh, măresc vânzările. Uh, dacă furnizează produse dorite de consumatori, nu este o problemă că își măresc vânzările. Privind uh, etichetarea originii cărnii, acest lucru este deja acoperit de legislație care încă nu este intrată în vigoare în țări cum este țara mea. Privind alcoolul, de ce să, fie, să aibă un tratate diferit dacă uh, uh, intră în aceeași categorie? Uh, Ceea ce se menționează pe reversul pachetului privind uh, conținutul pe uh, suta de grame sau uh, de mililitri, temerea mea este că vom pierde această informație dacă impunem noi reglementări. Dacă există un tabel privind conținutul de substanțe nutritive pe 100 mg sau, grame sau mililitri, și uh, se menționează și porția, atunci aceste mențiuni ar trebui să fie obligatorii. În concluzie, este foarte dificil să se acopere problema uh, acizilor grași trans. Pentru noi acesta este un lucru foarte important. Apoi, trei, dacă este vorba de 3 mm uh, sau nu, nu știu dacă aceasta este cea mai, mult, cea mai bună măsură pentru a stabili ce este eligibil. Uh, noi trebuie să ne asigurăm că uh, literele pot fi citite. Mulțumesc! Doamna Antonia Pavanova, pentru mine există un motiv pentru a avea această legislație, nu doar pentru a evita concurența neloială în industrie, ci și din motive de sănătate publică. Dacă avem toate aceste ingrediente cunoscute pentru publicul larg, atunci este un mesaj de avertizare. Avem probleme uh, cardiace, probleme de diabet și studii atunci când noi facem referințe la studii aici, care sunt făcute, de exemplu, de Philip Morris în legătură cu tutunul și arată că beneficiile fumatului sunt foarte mari pentru finanțele publice și aceasta tocmai din cauza morții timpurii. În felul acesta, societatea face economii foarte mari. Și există economii foarte mari pentru sistemul de asigurări sociale, pentru locuințe și sistemul de sănătate. Deci dacă facem referință la așa ceva, trebuie să ținem cont de faptul că câteodată industria merge pe drumul greșit. Pe de altă parte, cu cât punem mai multă informație, cu atât creăm mai mare confuzie și ar trebui să introducem doar ingredientele pentru care consumul zilnic poate avea niște efecte. Și e adevărat că sarea ar trebui numită sare, deși uneori este sodiu și, sodiu și aceasta este importantă consumul ei pentru cum îți afectează inima. Cu cât punem mai multă informație, cu atât uh, Uh, consumatorul ar trebui să știe mai mult care este impactul asupra sănătății, însă de fapt nu se întâmplă chiar așa. De aceea trebuie să fim foarte sinceri, nu există nicio problemă cu utilizarea GDE-ului și a semaforului în același timp, deci combinat. Și în felul acesta pentru consumator va fi totul foarte clar și să ținem cont de faptul că 10% din cetățenii europeni sunt analfabeți și uh, doar 10% au un nivel de educație foarte ridicat, iar restul, care se află între unii și ceilalți, au un nivel de cunoștințe reduse. Deci trebuie ca informațiile să fie foarte clare și mesajul pe care dorim să-l transmitem de asemenea. Există trei studii și niciunul dintre ele nu arată că sistemul semaforului n-ar fi bun de, și dacă înlocuim uh, GDA-ul și sistemul semaforului, până la urmă ce fel de informații vom oferi consumatorului? Unul din partea FSA, Agenției pentru Produse Alimentare. Există de asemenea un studiu făcut de Australia în care se arată că consumatorii identifică de 5 ori mai bine a produselor alimentare atunci când se identifică cu culoarea și un al treilea studiu din partea European Heart Network care arată că există avantaje ale acestei semnalizări care pot fi aplicate și pentru produsele alimentare. Sunt studii care le putem pune la dispoziția tuturor. Și, în sfârșit, în legătură cu profilul nutrițional, industria va hotărâ când să le utilizeze și cred că profilul nutrițional este un element esențial și le putem menține și nu cred că ar trebui să schimbăm o altă directivă pentru aceasta. Mulțumesc, domnul Victor Prodi. Grazie, Președinte. Um, <clears throat> sono d'accordo sull'indicazione di origine privind indicarea originii. Indicațiile privind conținutul, cred că ar trebui să se bazeze pe informații mai generale uh, necesare pentru un regim alimentar echilibrat. De aceea eu nu sunt de acord cu sistemul uh, utilizării uh, culorilor semaforului, mai ales a culorii roșii, deoarece Roșul eh, este aproape întotdeauna culoarea sosului. Sosurile se consumă nu eh, ca atare, ci în combinație cu alte alimente, de exemplu cu legumele, ceea ce restabilește echilibrul eh, aportului alimentar. De aceea eu cred că ar trebui să furnizăm informații și despre alimente neprelucrate, pentru că astfel se reechilibrează regimul, regimul alimentar privind uh, ingredientele deja menționate, cred că ar trebui să includem și informații privind fibrele, care sunt foarte importante în scop preventiv și sănătoase pentru tractul digestiv. Și bineînțeles că ar trebui să identificăm și posibilele reacții alergice care depind de sistemul uh, imunitar, iar alergiile sunt uh, din ce în ce mai importante. Informația aceasta trebuie să facă parte dintr-o campanie de informare mai generală privind regimul, un regim alimentar echilibrat uh, săptămânal. Altfel n-ar avea sens pentru că informația este prea împrăștiată și consumatorul nu poate utiliza această informație pentru a-și stabili un regim alimentar echilibrat. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă referați la aportul zilnic sau săptămânal? No, în mod normal ne referim la aportul alimentar pe zi. În intermer în interpretare a reieșit că este nevoie de uh, aportul alimentar pe săptămână, dar nu uh, dorea să spune de, de fapt pe zi. Aportul săptămânal trebuie să fie sistem de referință pentru orice informație. Altfel, uh, uh, informația este prea uh, împrăștiată și nu este utilă. Vă mulțumesc. Domnule Paj, foarte pe scurt, avem trei obiective care au fost deja menționate aici. Sănătatea și sarea, zahărurile și grăsimile nu sunt singurii factori, dar sunt principalii factori care duc la epidemia de obezitate din Europa. În al doilea rând, capacitatea de alegere a consumatorului de a face decizii în cunoștință de cauză și, în al treilea rând, încrederea. Se vorbea mai devreme de boala vacine bune. Într-adevăr, încrederea în produsul pe care îl cumpărăm se obține prin stabilirea originii acelui produs. Și dacă facem progrese în ceea ce privește sistemul uh, um, certificatelor de emisii, atunci vom uh, reuși să facem mai mult și în acest sens al originii. Dacă ținem cont de cele trei criterii, eu una sunt pentru indicația de origine. Cred că semaforul poate este un sistem prea simplu, așa s-a spus aici, dar oricum e ceva în plus. Nu înseamnă că este interzis, sau uh, permis, înseamnă pur și simplu că se oferă trei grade diferite. Și cred că e important să avem această informație, în special pentru cei care sunt mai puțin pregătiți. În al treilea rând, posibilitatea de a face comparații, așa cum s-a spus. S-a vorbit mai degrabă, mai devreme de acel pachet de ciocolată. Până la urmă, porțiile nu ne referă niște informații comparative și nu prea știm despre ce vorbim până la urmă. Trebuie să vedem care sunt informațiile pe care le dorim pentru fibre, zahăruri, grăsimi și așa mai departe, știind că cu cât introducem mai multe informații, cu atât e mai greu să înțelegem ce este cu adevărat important și cred că trebuie să ajungem la un echilibru foarte bun, dar oricum acel sistem al semaforului cred că este totuși destul de simplu. Mulțumesc. Domnul Tremopolos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό ne străduim să elaborăm o legislație comunitară adică una cu caracter general, obligatoriu, care se exprimă identic în întreaga Uniune Europeană privind etichetarea care să fie utilă și scopul regulamentului este să înlocuiască mai multe acte normative într-unul singur. Suntem presați de timp, avem la dispoziție doar o săptămână pentru amendamente, dar vă amintesc că în 2008 a fost o tentativă inițială privind uh, prima versiune a proiectului de regulament. Au existat 1332 de amendamente și motivul este că această problemă este foarte importantă. Ne confruntăm uh, în prezent doar cu un început în ceea ce privește amendamentele. Cred că este important pentru noi, pentru noi că printre informațiile um, obligatorii, uh, trebuie să apară și cele pentru băuturile alcoolice. Sunt acoperite tot felul de aspecte. Uh, unii oameni fac uh, închisoare pentru că fumează cannabis. Nu vreau să dăm impresia că noi promovăm consumul de alcool. Privind regulamentul 109, se vorbește despre nanoelemente. Ne referim, ne referim la nanomateriale? Nu știu dacă ar fi un lucru bun. Cred că este o, des, o evoluție destul de ambiguă. Avem nevoie de o etichetare clară a țării de în ceea ce privește țara de origine. Acest lucru se leagă de consolidarea producției pe plan local nu aș vrea ca un produs pe care îl consum să fi trecut nu știu câte granițe. S-ar putea amplifica efectul de seră, trebuie să existe niște reglementări și privind stocurile de pești, de exemplu. Termenul vegetarian nu trebuie folosit pentru alimente care conțin reziduri de produse animale. Este important, spune raportorul, ca acest proiect de regl regulament să fie regl uh, elaborat fără uh, aportul specialiștilor. Cum e posibil acest lucru? Eu uh, evidențiez faptul că pentru noi nu există o etichetă simplă, un sistem de etichetare simplă, ceea ce propune domnul Schluter de la Verzi. Uh, un sistem care să, să se asemene cu cel semaforizat. Pentru că atunci numărul de informații nu trebuie să fie în detrimentul uh, oamenilor care uh, analfabeți sau care nu cunosc o anumită limbă. Unele firme produc uh, mâncare pentru câini mai bună pentru că unii săraci o consumă. Vă mulțumesc. Nu doream să iau cuvântul, deoarece credeam că raportul este foarte bun și voiam să-i mulțumesc pentru excelentă activitate, dar am ascultat la discuția care se derula. Stimați colegi, cred că trebuie să ținem cont de un lucru o etichetă nu poate fi un ghid al unui meniu, uh, regim alimentar uh, sănătos, care este uh, obiectivul nostru. Trebuie să renunțăm la această idee, trebuie să facem distinția între informația importantă, care să fie obligatorie, și informația adițională, opțională, care poate fi văzută ca creând un avantaj concurențial pentru cei care furnizează această informație. Dacă nu cumpărați un produs pentru că nu apare indicația originii, atunci puteți cumpăra un alt produs unde se face mențiunea țării de origine. Important pentru mine este conținutul de carbohidrați, de proteine, de coloranți și cred că putem renunța la kilojul pentru că nimeni nu vorbește despre ei, deși uh, sunt cunoscuți de foarte multă vreme. Privind băuturile alcoolice, există reglementări speciale și directive privind băuturile alcoolice. Pentru vinuri există o altă directivă de etichetare privind etichetarea. Deci, haideți să nu uh, duplicăm uh, activitatea. Dacă ne spune Comisia că după 5 ani trebuie să revizuim actul normativ, atunci trebuie să existe o justificare. Uh, prin urmare, să nu excludem prea ușor anumite aspecte. Și mulțumesc doamnei Somer pentru includerea uh, substituțiilor, a uh, înlocuitorilor. Acest aspect trebuie um, clarificat. Uh, se menționeze faptul că produsul respectiv conține înlocuitori. Pentru țările, pentru uh, produsele originele este, se poate asigura această informație, dar dacă este vorba de o mâncare preparată, atunci cum se mai poate face această mențiune? Deci, iarăși, să fie o mențiune opțională în acest sens. Și cred că ar fi bine ca industria alimentară să poată utiliza o etichetă care să, să, care să prezinte această informație. Mulțumesc! Domnul Belato. Nu? Atunci Esther de langa. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac trei remarci. În primul rând, sistemul semaforului. Colegul meu din Partidul Socialist și alți colegi susțin că acest sistem este instrumentul cel mai bun pentru a lupta împotriva lobby-ului puternic al industriei. Însă, ce se va întâmpla dacă aplicăm acest sistem al semaforului? Eu trebuie să mă asigur că copiii mei nu vor bea prea, prea mult, nu se vor îngrășa prea mult, nu vor bea prea multă Coca-Cola și așa mai departe. Și poți uh, bea uh, Coca-Cola Light pentru că aceasta are culoarea verde, însă până la urmă acest lucru nu este atât de demonstrat și s-a arătat că, în general, copiii care în uh, țările de jos, copiii care tind spre obezitate, mănâncă, practic, prea multe produse de genul acesta. În al doilea rând, sunt de acord cu cei care au spus că trebuie să existe o diferențiere între produsele ambalate și cele neambalate și că legislația trebuie ajustată astfel încât să includă și produsele preambalate. Eu am lucrat în timpul verii în macelării și în brutării. A fost o experiență foarte utilă pentru mine și pot să vă spun că am tăiat pâinea și am pus-o în pungile respective și mă întreb dacă acesta este un produs preambalat sau nu. Cred că trebuie să fim foarte clar atunci când facem această diferențiere. Pentru mine nu este un produs preambalat, dar pentru alții și un ultim punct pentru a mă adresa colegului care spunea cât de bine stau lucrurile la Berlin. Eu am o problemă cu cei care vorbesc despre produsele care nu sunt ambalate și că ele nu sunt incluse încă, pentru că eu consider că ar trebui să aplicăm etichetare. Însă, în țările de jos nu avem o tradiție uh, de colonii, așa cum se întâmplă în alte țări. Și cred că n-ar fi rău să obligăm restaurantele să oferă informații în legătură cu produsele pe care le au. Și ce înseamnă aceasta? Să calculeze pentru fiecare farfurie, de exemplu, câte calorii sunt în farfuria respectivă, cu șase zecimare, dacă se poate. Și știți uh, foarte bine că acest lucru nu este de așteptat din partea legătorilor noștri. asta vrem să uh, decidem acum dacă se etichetează produsele standard, nu cele inovative sau creative. Vreau să spun uh, că n-am să reiau detaliile menționate de ceilalți înțeleg uh, dorința de a simplifica uh, viața consumatorului. De exemplu, știm că nu există alimente uh, rele sau periculoase. Așadar, nu creăm un sistem care să dea impresia că un anumit aliment este rău sau periculos. Este pur și simplu vorba de faptul că trebuie să avem un regim alinear, eh, alimentar variat, că uneori mâncăm prea mult dintr-un aliment sau altul. Și asta este o problemă care ar putea fi rezolvată de directiva de față cetățeanul trebuie să fie răspunzător pentru el însuși. Pentru că nu ar trebui să-i tratăm ca și cum ar fi e, eh, tâmpiți, pentru că altfel chiar o să devină tâmpiți. Ideea acestei directive uh, nu ar trebui să fie că dăm uh, consumatorului un fals uh, sentiment de siguranță, pentru că și pe viitor consumatorul el însuși va trebui să citească informațiile de pe ambalaj și să decidă pentru sine. Să știe că nu trebuie să mănânce prea mult, ci trebuie să facă sport. Știu că politicienii ar vrea să rezolve lucrurile Uh, prin regulamente și directive, dar simplu mesaj este pentru dumneavoastră că nu puteți face acest lucru, îmi pare rău. Mulțumesc. Da, mulțumesc. O controversă uh, foarte aprinsă. Aș vrea să invit pe doamna raportor să uh, intervină și să răspundă la și Comisia să răspundă la întrebări. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. E greu să avem niște poziții foarte clare, pentru că președintele Barroso tocmai a desemnat uh, viitorul colegiu și uh, abia în luna ianuarie vom putea avea noul comisar care să-și adopte o adevărată poziție. Pentru mine este foarte greu să răspund astăzi parlamentarilor care au luat cuvântul, dar aș vrea să fac totuși câteva comentarii. Nu vă veți surprinde dacă veți auzi că Comisia nu este de acord cu opinia doamnei Sommer în legătură cu munca noastră. Însă, mulți dintre dumneavoastră au exprimat puncte de vedere interesante, în special în legătură cu originea produselor. S-a vorbit foarte mult, doamna Vilmo, domnul Schlitter, doamna Lepage, Rodberen și așa mai departe. Deși consideră că propunerea Comisiei nu este destul de ambițioasă. Noi am vrut să reluăm în acest text ceea ce exista deja, pentru că este o temă foarte complicată, dar, bineînțeles, suntem atenți la toate clarificările sau orientările pe care ni le puteți da. În legătură cu uh, identificarea ingredientelor pe partea din față a ambalajului. Dacă trebuie să reducem la 1 sau 6, așa cum propunem noi, 6 ingrediente, este o dezbatere destul de complicată. Noi considerăm că este important să includem cele șase categorii majore pe partea din față a ambalajului. Dar, bineînțeles, și aici mai avem timp de discuții. Oricum vreau să mulțumesc doamnei Liotar pentru susținerea dânsei. Mărimea caracterelor, care a fost menționată deseori în dezbatere. Doamna Grostet vorbea de ambalajele foarte mici sau de borcanele mici de iaurturi. Bineînțeles că trebuie să avem uh, derogări, uh, de exemplu pentru pachetelele mici de unt pe care le folosim uh, în avion. Bineînțeles că pe acea bucățică de hârtie de 2 pe 3 cm nu putem include toate aceste elemente. Un alt punct menționat deseori, în special de doamna Weisberger și doamna Klaas, e vorba de produsele de imitație. Și acesta este un subiect îngrijorător pentru noi, pentru care ar trebui să ajungem la o anumită legislație, de exemplu pentru brânzeturile făcute din grăsimi vegetale și așa mai departe. E un subiect care interesează și pe consumatori. Pot să vă spun că nu putem uh, pune aici în contradicție GDA-ul uh, și semaforul. Sunt două concepte diferite. Noi considerăm că acest GDA ar trebui să fie obligatoriu, indiferent că e vorba de informații pe partea din față sau din spate a ambalajului, dar acesta ar trebui să permită consumatorului să-și dea seama care este cantitatea de produs față de aportul zilnic, să știe dacă reprezintă 5, 10, 50% din caloriile necesare și așa mai departe. Pe de altă parte, culorile semaforului sunt uh, impuse doar la nivel național, nu la nivel comunitar și înțeleg de aceea foarte bine dezbaterea la care s-a ajuns aici. S-a vorbit și despre chestiunea fibrelor. Acesta este un element important, toată lumea recunoaște importanța fibrelor în uh, echilibrul alimentar și pentru a avea o digestie bună. În concluzie, aș vrea să închei cu comentariile făcute doamna Rod Berend și doamna Corin Lepaj în legătură cu interesul acestei propuneri și aș vrea să fac un rezumat foarte concis. Doream o etichetare simplă, lizibilă, loială și comparativă. E adevărat că aceasta putea fi utilă pentru a lupta împotriva anumitor boli, dar în primul rând pentru a permite consumatorilor să ia o decizie în cunoștință de cauză. Și nu prin această etichetare informativă vom evita problema obezității, de exemplu. Nu, aceasta o va face prin alte măsuri, de exemplu să nu se uite la televizor mâncând în același timp parahide. Dar oricum, pentru foarte mulți consumatori, indiferent că e vorba de persoane alergice sau nu, fie că e vorba de persoane care au nevoie de o alimentație specifică sau nu, fie că e vorba de persoane foarte active sau mai degrabă sedentare, indiferent de aceste categorii, considerăm că informația pe care o vom oferi le va permite să ia o alegere înțeleaptă dacă consideră că aceasta este necesară. Și aș vrea să închei susținând uh, poziția personalului de la comisie care a fost uh, atacat, să zic așa, astăzi aici. E vorba de două doamne care au lucrat din răsputeri de mai mulți ani la acest proiect. Nu avem o armată de birocrați care să fi lucrat pe acest dosar și vreau să susțin ceea ce au făcut ele până acum pentru că au reușit să conducă acest proiect dând dovadă de profesionalism. A existat un studiu de impact, au existat consultări intense a tuturor părților implicate, fie că e vorba de industrie, de comerț sau consumatori. Bineînțeles că fiecare își exprimă punctul de vedere, care poate fi diferit, dar oricum toate părțile au fost consultate și cred că atacurile pe care le-am auzit astăzi au fost excesive, domnule președinte. Mulțumesc. Ați auzit ce a spus Comisia și dacă vom avea la audier noul membru al Comisiei pe acest domeniu, îl vom întreba ce ne interesează. Doamna Zomăr, sunt sigur că vreți să reacționați. Deci eu n-am să-mi retrag criticile ehm, vis-a-vis -vis de comisie. Este clar că ehm, ar fi trebuit eh, redactată o propunere de directivă realistă și această propunere nu este realistă. Și ceea ce știm noi de la experții externi eh, nu era necesar. Exact în acest domeniu al alimentației, și alimentelor, ar trebui să faceți apel la cunoștințele oferite de experți. Vreau să invit pe toată lumea să discute despre aceste probleme și să-mi adreseze întrebări. Vreau să uh, clarific unele lucruri. Originea, originea cărnii sau originea anumitor uh, componente, anumitor ingrediente din alimente dragi prieteni, să știți că acest lucru nu se poate realiza din punct de vedere tehnic. Sunt uh, roșii, de exemplu, care provin din diverse țări și există și alte alimente folosite ca ingrediente pentru uh, produse alimentare. Și la uh, mâncarea pentru animale se aplică același principiu. Și în fiecare zi se poate schimba sursa de roșii uh, din care se face ketchupul pe care îl cumpărați dumneavoastră la sticlă. Din punct de vedere tehnic nu se poate realiza așa ceva în afară de uh, carne, pentru că în cazul cărnii este reglementat acest lucru, cu excepția cărnii de vită. Uh, și acest uh, această etichetare și marcare a cărnii s-a retras din practică pentru că uh, s-a constatat și așa ne-au spus uh, cei care se ocupă de protecția animalelor că nu se poate aplica acest lucru datorită faptului că nu se uh, poate trasa exact uh, ruta de transport a acestei cărni. Așadar, eu las deschisă discuția asupra tuturor punctelor, că, sunt, că vorbim de GDA, că vorbim de sistemul semaforului. Aici uh, se pot folosi aceste sisteme ca și sisteme opționale, dar nu vreau ca Europa să le impună ca fiind sisteme de marcare obligatorii. Și ce facem cu oamenii care trăiesc în comunități unde nici măcar nu există semafor? Cum să înțeleagă ei un astfel de marcaj? Așadar, ceea ce încercăm să facem este să nu apară pe piață produse alimentare nocive pentru sănătate. Dacă părinții încearcă să își crească copiii, să-și hrănească din cele 2000 de calorii prescrise de sistemul CDA, atunci chiar avem o problemă. Pentru că fiecare grup de consumator are diverse nevoi nutritive. Depind, acestea depind de uh, sexul persoanei, de vârsta persoanei și așa mai departe niciun stat eh, membru nu ar trebui să aibă un sistem de marcare individual. De altfel, singurii care sunt în stare să reacționeze la așteptările consumatorilor sunt companiile. Pentru că uh, acest sistem de semnalizare poate fi folosit ca instrument de marketing, ca un avantaj în marketing sunt sigură că dacă acesta funcționează, piața va crea contextul favorabil. Vreau doar să nu existe obligativitate la aceste sisteme. Este vorba doar de uh, aplicarea acestui sistem la uh, așa numitele uh, produse convenient. de exemplu, la grăsimile saturate, um, cantitățile sunt absolut uh, um, incredibile. Nu cred că am putea grada aceste informații numai în trei culori. De aceea spun vă rog să țineți cont de faptul că cele trei culori ale semaforului nu pot descrie toată paleta de alimente existentă. Și uh, mai curând uh, este decisiv uh, cum definim consumul zilnic de referință. Acesta ar trebui să fie cu caracter obligatoriu. În rest, totul ar trebui să rămână opțional. Suntem conștienți de faptul că acest regulament este pentru consumator. Ar trebui să îl ajute pe consumator să decidă uh, corect ce consumă. Dar nu este numai pentru consumator, ci este și pentru companiile din sectorul industriei alimentare. Și trebuie să se uh, armonizeze piața internă. Trebuie să uh, procedăm cinstit față de ambele părți și să existe și certitudinea juridică necesară. Tot ce putem face este să ne referim la consumatorul mediu, altfel nu se poate. Așadar, marcajele uh, de pe toate alimentele să fie făcute în acest sistem de referință, uh, cu excepția băuturilor alcoolice. Vă rog să vă mai gândiți la aceste aspecte. Mă bucur să discut în continuare cu dumneavoastră, dar vă rog să lăsați și uh, reprezentantul Consiliului să ia cuvântul succint. Ja, können wir machen, dann... Uh, da, sigur. Atunci întrebăm și pe reprezentantul Consiliului pentru că deja grupul de lucru de acolo a lucrat pe dosar. Eh, tack, herr talman. Eh, jag är glad över möjligheten att få presentera något. Mă bucur că mi s-a dat ocazia să vă povestesc despre ce Uh, discuții s-au purtat în Consiliu. Nu am ajuns la o concluzie, doar vă prezint uh, probleme importante discutate. Privind vizibilitatea, se pare că există un consens în sprijinul unor uh, etaloane măsurabile. S-a vorbit despre condiții generale. Cred că toți cei prezenți au văzut ambalaje Uh, cu inscripțiuni uh, complet ilizibile. Și uh, nimeni, niciun producător nu a fost găsit vinovat în fața vreunei instanțe pentru acest lucru. Cred că trebuie să vedem um, că există, e, e ușor să facem referire la etaloane. S-a, um, referi, s-a făcut referire la fontul de 1 mm, fiind vorba de înălțime, adică litera X, uh, minuscula X, este luată ca referință. Întrebarea este cum ne ocupăm de această reglementare în privința uh, ambalajelor mici. Trebuie să existe orientări privind îmbunătățirea lisibilității, mai precis uh, cum stă treaba cu contrastul. Comisia a propus un profil nutrițional obligatoriu, chiar dacă acest lucru uh, impune o povară suplimentară uh, administrativă. Consiliul uh, sprijină un tabel general cu toată informația necesară. Trebuie ca specificațiile cantităților să fie pe 100 de mililitri sau grame. Suntem în sprijinul informații adiționale pe lângă tabel, dar pe partea din față se pot menționa unele ingrediente importante. Am discutat unele combinații standard, cum ar fi energia sau energia plus grăsimi, inclusiv grăsimi saturate, zahăr și sare. În concluzie, privind uh, sistemele naționale, și acest aspect s-a discutat pe larg în Consiliu și noi am observat că dacă se elimină un capitol din propunerea Comisiei, atunci toate inițiativele, chiar și cele uh, bune, uh, vor fi eliminate. Încă nu am discutat acest lucru, dar se pare că nimeni nu dorește o Uh, eliminare completă a acestor inițiative inovatoare. Nu vrem nici un vest uh, sălbatic al lipsei reglementărilor. Analizăm modul în care se poate aplica legislație. Vă mulțumesc. Da, mai este mult de lucru și în Consiliu, după cum se vede. Vă mulțumesc de doi ani aproape avem această directivă, um, această propunere pe masă. Așadar, uh, se vor uh, schimba termenele. În 9 decembrie, uh, până la 9 decembrie, ora 12, puteți trimite amendamentele și vom ține cont de ele. Așadar, le așteptăm până pe 9 decembrie, ora 12. Mulțumim doamnei Zomăr pentru această prezentare. Așadar, a, se um, sugerează ora 18, spune președintele. Da, așadar, ora 18 pentru înaintarea amendamentelor. Următorul punct pe ordinea de zi este tot așa o temă uh, destul de amplă. Este vorba de substanțe periculoase. Da, am înțeles că întâi uh, vom discuta despre punctul 14, securitatea aprovizionării cu gaz. E în ordine. Atunci aveți cuvântul, vă rog. Și uh, toți cei interesați de securitatea alimentară pot uh, dezbate în continuare, dar vă rog nu în sală. Chciałem podziękować koleżance Iwens. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna Evans. V-aș ruga să mutăm acest punct Stimați prieteni, vă rugăm, cei care nu luați parte la discuții, să părăsiți sala. other, other. Hey, the council listens to the next uh, issue as well, please. Compania suedeză. Sunteți uh, încăpățânați. Vă rugăm, domnule Sonic, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc doamnei Evans pentru deplasarea acestui punct pe ordinea de zi ca să pot să-l prezint acum. Am un aviz uh, privind propunerea com Comisiei referitor la regulamentul de garantare a siguranței aprovizionării cu gaze care să înlocuiască, um, să înlocuiască directiva 2004 pe 57 pe 67. Această directivă este insuficientă, întrucât există riscuri privind tranzitul prin țări terțe. Un sfert din consumul nostru și aproape 60% din gaze provin din exporturi. În același timp, gazele față de alte, alți combustibili fosili duc la emisii mai scăzute de dioxid de carbon. carbon. Ce, ce este un motiv pentru noi, este uh, un ajutor pentru noi pentru a trece către sisteme de consum care produc mai puțin dioxid de carbon, fiind vorba și de obiectivul de, privind anul 2020 în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Și sigur că trebuie să combinăm securitatea cu protecția mediului. Pentru ca în Europa să avem surse de energie durabile care să țină cont de cinci nevoi. În primul rând, Trebuie să avem în vedere impactul asupra mediului și, în al doilea rând, trecerea de la gaze la combustibili fosili duce la o creștere a emisiilor de dioxid de carbon, mai ales când înlocuim gazele cu petrolul sau cu cărbunii. În al treilea rând, economisirea energiei și eficiența economic, energetică are un rol esențial în evitarea situațiilor de criză. De aceea este foarte important să avem negocieri privind consumul rațional. În al patrulea rând, trebuie să punem mai mult accent pe resursele locale de energie și să folosim mai multe, mai multe resurse regenerabile. În al cincilea rând, crearea unor infrastructuri noi poate avea loc numai după ce s-au făcut niște studii de impact asupra mediului, inclusiv Natura 2000, incluzând aici și directiva privind păsările sălbatice. Și trebuie să conlucrăm pentru a ne proteja patrimoniul uh, natural, pentru că numai așa vom putea avea rezultate pozitive din punct de vedere ecologic. Însă nu trebuie să ne referim doar la eficiența energetică. Noi ne-am dat seama că acest regulament trece printr-un moment nou în ceea ce privește cele 27 de state membre, precum și statele membre EEA. Ziua de 1 decembrie 2009 Uh, este ziua când intră în vigoare tratatul de la Lisabona, iar articolul 194 al tratatului prevede obligativitatea solidarității energetice. Avem o nouă Uniune Europeană, una diferită decât cea în care uh, a a fost pregătit uh, proiectul Comisiei. Dacă privim înainte și nu înapoi, acesta, aceasta este abordarea pe care vă sugerez. Tratatul de la Lisabona ne creează baza unei solidarități, inclusiv în sectorul energetic. Există amenințări la adresa securității și trebuie să conlucrăm, iar Comisia trebuie să aibă competențe sporite pentru a negocia cadrul juridic privind aprovizionarea ener cu energie din uh, țări terțe consumul de gaz, gaze, nu se, de către companii nu se supune controlului uh, statului. Comisia Europeană ar trebui să aibă competențe sporite, de exemplu, pentru a impune un sistem de urgență. De asemenea, ar trebui să existe un singur plan de acțiune pentru situații de urgență, pentru a reacționa la situații de urgență într-un anumit stat membru. Propunerea Comisiei are în vedere soluții pentru un număr limitat de situații, de aceea avem nevoie de mai multă flexibilitate, depinzând de uh, cât de mult durează criza sau cât de gravă este. În unele state membre, uh, perturbarea alimentării cu gaze din ianuarie se refera la 100% din uh, resurse. Sistemul uh, de liberalizare din uh, Uniunea Europeană nu este finalizat. Trebuie să avem mai multe măsuri pentru a asigura aprovizionarea cu gaze. Comisia sugerează ca toate companiile și infrastructurile să aibă posibilitatea de a inversa fluxul de gaze, ceea ce nu întotdeauna se justifică economic. Uneori nu este nevoie să se inverseze fluxul, atunci când unele țări sunt furnizori. În aceste situații, decizia trebuie luată de către autoritățile competente din statele membre sau de către grupurile de coordonare de la nivel european, dar numai când se justifică din punct de vedere economic. Aș dori să fac apel la dumneavoastră să sprijiniți acest aviz din trei motive. În primul rând, doresc o mai bună coordonare a acțiunilor, în al doilea rând. Avem nevoie de o abordare comunitară pilotată de comisie în ceea ce privește furnizarea de uh, uh energie pentru toate statele membre și trebuie să com combinăm uh, Uh, securitate energetică cu considerentele ecologice, astfel încât să aprovizionăm uh, Europa în conformitate cu, principi, cu principiul uh, sustenabilității. Și în ultimul rând, fac apel la dumneavoastră să, să sprijiniți acest aviz. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sonic, pentru această propunere. Aspectele legate de mediu sunt menționate aici, uh, care cu siguranță sunt foarte importante. Pentru comisia noastră există deja două înscrieri la cuvânt. Well, thank you, Chair. Um, I... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, apreciez comentariile raportorului. Uh, nu am urmărit Uh, toate aspectele, dar în ceea ce privește stocarea uh, resurselor energetice, se pare că uh, costă în jur de 13 euro pe tonă și nu este un preț care să motiveze trecerea la sistemul energiei regenerabile. În perspectivă mai lungă se încearcă previ- previzionarea unor prețuri, dar uh, practic, dacă ne uităm de la un capăt la celălalt al Europei, se pare că există un întreg val de uh, investiții în uh, rețelele de aprovizionare cu gaz. Sunt de acord cu raportorul și anume faptul că gazul are emisii mai mici de dioxid de carbon, dar dacă vrem să reducem uh, emisiile de dioxid de carbon în Europa în următorii ani, trebuie să uh, ne convertim sistemele în așa fel încât să extragem uh, dioxidul de carbon. Se aplică principiul că Uh, există deja pregătit un sistem de captare al uh, acestor emisii de dioxid de carbon și că vor exista uh, echipamentele necesare pentru separarea acestuia. Dar este vorba de o serie de cerințe la care statele membre se opun, inclusiv obligația de a identifica locuri pentru stocarea emisiilor de dioxid de carbon și un sistem de transport al acestor emisii de la um, centrală la um, locul de depozitare. Aș aprecia dacă ar putea răspunde domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Joi. Cred că iarna trecută ne-a arătat cât de urgentă este această problemă, deci este destul de clar acest lucru. Și să fim onești, singura soluție adevărată este să folosim mai puține gaze. Cred că acesta trebuie să fie centrul nostru de interes. Sunt în general de acord cu, uh, opinia, cu avizul domnului Sonix și vreau să subliniez importanța utilizării surselor regenerabile, importanța eficienței energetice, așa cum se menționează în raport. Sunt pentru clauza solidarității. Tratatul de la Lisabona, care a intrat astăzi în vigoare, este foarte important în acest sens mai ales în ceea ce privește accesul transfrontalier la uh, depozite. Și Comisia trebuie să facă tot ce poate, în limitele competenței, pentru a asigura faptul că acest sistem uh, al uh, depozitelor este eficace. Nu sunt de acord cu domnul Sonic în ceea ce privește calendarul. privind ținta pentru 2014 de asigurare de către autoritate competentă că există capacitatea de a satisface întreaga nevoie de gaze. Problema noastră de aprovizionare este acută, însemnând că este nevoie de măsuri adecvate cât mai rapide și a aștepta până în 2016 ar însemna să așteptăm prea mult. Vă mulțumesc! Că Ianuș Ada. Mulțumesc, domnul Adar. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Poate că nu este locul cel mai potrivit pentru a le pune și poate n-ar trebui să îi le adresez domnului Sonic, însă din materialul pe care l-am primit, n-am reușit să găsesc un răspuns la aceste întrebări. Domnul Sonic spunea că susține ideea că sistemul de aprovizionare ar trebui să fie adecvat încât să se schimbe fluxul de gaze în câțiva ani. Și nu cred, nu sunt convins că acest lucru este pe deplin justificat. Dar specialiștii ne spun că acest lucru va costa foarte mulți bani pentru a ne asigura că sistemul este capabil de fluxul invers de gaze. Și vreau să vă întreb dacă s-au făcut calcule în legătură cu costurile implicate în acest proiect. O a doua întrebare, și acum mă refer la bani. Vorbim de capacitatea de stocare pe care trebuie să o stabilim. O capacitate care trebuie să fie suficientă pentru 60 de zile, presupunând că avem niște condiții meteorologice foarte proaste. Și atunci întrebarea este cât costă așa ceva? S-au făcut calcule și în acest caz să vedem cât ne-ar costa să înființăm o astfel de capacitate atât de ridicată, pentru că n-am găsit răspunsul la aceste întrebări în materialul care ni s-a oferit până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Palețchis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să accentuez că, în opinia mea, Comisia a pregătit foarte bine acest document și în ceea ce privește avizul înaintat de domnul Boguslav Sonic, este un document foarte bine făcut și ne-a fost și uh, cred că se poate îmbunătăți chiar mai mult. În plus, în opinia mea, ar fi foarte important să uh, îmbunătățim cooperarea regională. În multe cazuri, mai ales în statele mici, există numai uh, posibilitatea de a rezolva situații de urgență cu ajutorul planurilor regionale. În acest caz, Comisia ar putea juca un rol mai mare în coordonare. Mă refer la astfel de țări, nu numai în zona baltică, dar și uh, noile state membre. Responsabilitatea de a crește interconectivitatea între autoritățile naționale și companii, dar uh, și aici Comisia ar putea facilita uh, mai ales uh, ar putea facilita procesul mai ales uh, cu ajutorul fondurilor comunitare. Apoi în situații de urgență, când este nevoie să se transfere pe sistemul alternativ, sunt, sunt convins că s-ar putea găsi soluții mai ecologice. În ceea ce privește consumatorii, sunt de acord cu propunerea raportorului să lăsăm lista deschisă, dar să decidem, cred că ar trebui să menționăm nu numai uh, mici întreprinzători și întreprinzătorii mijlocii, școlile și spitalele, dar și alte uh, servicii publice și instituții care ar putea fi vulnerabile, de exemplu orfelinate sau cămine de bătrâni. Mulțumesc! Thank you. Uh, Mr. Sonic, you want to reply? Mulțumesc, domnule Sonic, doriți să răspundeți? Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să să salut acest aviz și să-i mulțumesc domnului Sonic pentru efortul uriaș de redactare al acest, a acestui document. Cred că este deosebit de sunt deosebit de importante pentru mine anumite părți ale documente unde se face referire la aspectele ecologice și uh, evaluarea impactului ecologic este necesar în cazul investițiilor uh, de, uh, de anvergură. În cazul a două uh, proiecte nu s-a făcut acest studiu. Să nu uităm faptul că în Uniunea Europeană e nevoie să se garanteze fluxul de gaze naturale și trebuie să ne sprijinim unii pe alții, dar să nu uităm că depindem cu toții de un singur furnizor, și anume Rusia, iar veștile care au ajuns până la noi, până la, uh, veștile de la Haga ne, uh, de ieri dovedești faptul că Rusia nu respectă uh, carta privind energia și va trebui să plătim 100 de miliarde de dolari pentru încălcarea condițiilor cartei. Întrebarea este dacă Rusia va putea să-și uh, înnoiască infrastructura uh, în ceea ce vrește proiectele aflate în curs. Domnule Sonic, vă rog, dați-mi voie să mulțumesc tuturor colegilor pentru aceste observații. Voi încerca să răspund la întrebările domnului Adler privind costurile infrastructurii, dacă s-a efectuat o evaluare a costurilor. Poate comisia ar putea să dea un răspuns. Din câte știu eu, s-a făcut acest studiu al uh, costurilor pentru inversarea fluxurilor de gaze. Costuri care, din câte știu eu, nu sunt foarte ridicate și există, sunt prevăzute și unele fonduri comunitare pentru sprijinirea investiției. În ceea ce privește anul, de ce amânăm uh, pe anul 2016 pentru finalizarea infrastructurii și nu 2014, cum propusese Comisia. Noi dorim o abordare realistă. Colegul meu din Lituania a spus că este nevoie de o evaluare a impactului ecologic, ceea ce durează adeseori foarte mult și avem multe de făcut. Acesta a fost motivul pentru care am propus acest an. Proiectul Nord Stream a elaborat un studiu de impact, nu mă refer la calitatea acestui studiu, dar le-a luat uh, 5 uh, ani ca să realizeze un fel de evaluare. Răspuns la, pentru domnul Davis, da, tehnologiile uh, ecologice vor uh, permite folosirea ecologică a cărbunelui. Polonia produce energie în acest fel. 90% din energia noastră se bazează pe cărbune. Poate că merită menționat și uh, posibilitatea de combinare a sistemului uh, de captare a carbonului pentru a găsi soluții de stocare a bioxidului de carbon. În ceea ce vrește capacitățile de stocare, cred că statele membre vor uh, evalua dacă este sau nu necesar să ia măsuri de îmbunătățire a siguranței a aprovizionării în statele lor. Rămâne deci la latitudinea statelor membre, iar Comisia nu va impune uh, ca un stat membru să ia măsuri financiare. Fiecare stat membru își va elabora și prezenta propriul plan de urgență în caz de criză sau uh, în caz de resurse insuficiente. vom avea nevoie de soluții pentru uh, găsirea unor planuri de urgență în cazul uh, unor situații de urgență. Va trebui să precizeze dumnealui ce voia să spună. Eu mi-am prezentat propriile sugestii și, desigur, trebuie să avem în vedere nevoile cetățenilor. Să ne gândim la IMM-uri, dar și la gospodării sau instituții care asigură servicii publice, cum ar fi orfelinatele sau grădinițele sau căminele de bătrâni, care vor fi primele afectate într-o situație de criză. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sonic, pentru uh, acest raport. Este o temă importantă. Fără aprovizionare cu energie, viața noastră nu ar fi chiar atât de roz. S-au menționat multe aspecte, bineînțeles și legate de costuri și trebuie să vedem cum procedăm. Vă propunem tot termenul de 9 decembrie pentru înaintarea amendamentelor, ora 12. Apoi ajungem la ultimul punct din această după amiază despre Așadar, acum suntem la raportul doamnei Jill Evans despre Uh, restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Versiune reformată. Doamna Evans, vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am avut un schimb de opinii, fără a avea și raportul luna trecută și sper că ați avut cu toți ocazia să citiți raportul. Cred că este important, în primul rând, să ținem cont de anvergura problemei. Conform Comisiei, fiecare uh, peste 9 uh, milioane de tone de echipamente electronice și uh, electrice sunt vândute în comunitate și în pe măsura creșterii pieței, și utilizarea acestor uh, echipamente uh, ia amploare și se estimează că până în 2020 va crește până la 12 milioane de tone Se pot elibera astfel multe substanțe dăunătoare care afectează sănătatea umană dacă nu ne ocupăm cum se cuvine de această problemă, mai ales în țările în curs de dezvoltare și, conform articolului 170, 1742 din uh, tratat, ierarhia um, deșeurilor, de asemenea, dă prioritate prevenției, ceea ce nu înseamnă reducerea uh, cantității de substanțe dăunătoare din materiale. Directiva adoptată în 2003, bazată pe o propunere din 2000, a încercat să reducă treptat utilizarea anumitor metale grele și a unor ignifuganți eh, a dus la reducerea a peste 100.000 de tone de asemenea substanțe care ar fi fost eliminate în mediu și a fost important nu numai în stabilirea unor standarde europene, dar și globale. Nu a prevenit dezvoltarea în continuu a noilor produse, dar produsele au fost reconcepute pentru a fi conforme și multe firme depășesc aceste standarde pentru eliminarea treptată a acestor substanțe. Este deci o ocazie bună pentru ca noi să avansăm și mie mi se pare, în urma discuțiilor purtate, că există un acord între grupurile politice pentru a deschide uh, aria de acoperire a directivei pentru a acoperi toate categoriile, nu numai unele. Și cred că acesta este singurul mod în, co- în care putem ajunge la o certitudine juridică. Asta nu înseamnă că trebuie să acoperim chiar totul, pentru că Comisia propune unele excluderi și acceptă acest lucru cu unele condiții. Astăzi aș dori să mă axez pe ceea ce consider a fi cele două chestiuni cheie. Una uh, este uh, privind, la, privind area de acoperire, uh, REACH. Ceea ce înseamnă în termen practic înseamnă restricții pe termen lung, deoarece RICI abia se, este în curs de elaborare și va fi nevoie de mulți ani pentru aplicarea acestuia. Substanțele precum uh, PVC-ul și uh, substanțele uh, ignifuge, uh, clorurate și bromurate. Utilizarea PBP și PBDE uh, Rich nu poate fi un substitut pentru ROHS, nu a fost conceput în acest fel și uh, cred că și Comisia este de acord. Și Comisia și Consiliul văd că aceste două sunt complementare, iar directorul executiv al Agenției uh, Europene pentru Substanțe uh, Chimice a, subliniat, a sprijinit această opinie. Dorim să, doresc să se dezvolte în uh, Uh, continuare ROHS și să nu fie înlocuit cu altceva care nu s-ar ocupa de, deloc de aceste probleme. A doua problemă cheie este cea a noilor restricții și aș dori să intru în detalii cred că este aspectul cel mai controversat pe care îl discutăm. În 2003, articolul 6 din ROHS obligă Comisia să examineze fezabilitatea înlocuirii altor substanțe periculoase și materiale din utilizare în, utilizate în comunitate și mărirea câmpului de acțiune a articolului 4, dacă este adecvat. Se propune înlocuirea articolului și în, conform unei uh, proceduri care va fi uh, decisă în cadrul procesului de comitologie. Nu sunt de acord că ar trebui înlocuit procedura existentă de codecizie cu o uh, decizie nedefinită care ne va face să pierdem dreptul de codecizie, pentru că RoHS este o directivă referitoare doar la restricționarea substanțelor periculoase și cred că ar trebui să ne păstrăm competențele uh, în acest sens. Trebuie să ne axăm dezbaterile asupra celor ce trebuie întreprinse acum și nu cea, asupra celor ce pot fi făcute în viitor, cândva în viitor. Și avem șansa acum, ocazie dată de către directiva ROHS, de a facilita acțiune. Eu am sugerat prin urmare, să extindem interdicția asupra uh, substanțelor ignifuge și uh, PVC și sper ca și colegii să fie avut uh, timp să citească nota explicativă în care m-am referit aproape exclusiv la argumentele în favoarea restricției. Există trei puncte cheie. În primul rând, dovada, dovezi privind uh, impactul negativ asupra mediului al uh, ignifu, substanțelor ignifuge halogenate uh, și al PVC. Există multe alte uh, substanțe care uh, dau efecte uh, similare, dar care nu au fost încă um, tratate. Comisia a propus să ne ocupăm și, a, și de aceste substanțe. Acest uh, studiu, acest uh, a propus eliminarea substanțelor organice bromurate și clorate pentru că au posibilitatea de a forma dioxine și în ceea ce privește combustia la, la temperaturi, temperaturi mai scăzute sau în cadrul unor echipamente mai puțin performante. Însă aceste echipamente nu există nici în statele membre de apoi în uh, state în curs de dezvoltare. De aceea, singurul mod de a rezolva problema este la sursă. M-am bazat pe recomandările formate din uh, studiul Comisiei. Mai există și problema uh, substanțelor ignifuge. Cele halogenate sunt o piedică pentru reciclarea materialelor plastice adică prin eliminarea treptate a acestora, putem permite o reciclare mai sporită a materialelor plastice conforme. Producătorii de substanțe ignifuge au fost atacate în sensul că principalele riscuri ale acestora, ale PBDE, nu sunt uh, chiar atât de riscante. Um, Comisia nu a fost de acord cu concluzia că nu este nevoie să limităm riscurile, deoarece încă este în curs un alt studiu și mai există alte chestiuni legate de uh, studierea riscurilor. De asemenea, se presupune că toate aceste uh, substanțe tratate în uh, incineratoare nu dovedesc acest lucru. Există și probleme legate de formarea dioxinelor și furanilor în uh, gropile de gunoi. Studiul Comisiei spune că aceste probleme nu au fost tratate în totalitate, deoarece era imposibil să se cuantifice materialul implicat, dar nu înseamnă că nu există un risc. Având în vedere aceste limitări ale evaluării uh, riscurilor, realitatea formării dioxinei, așa cum reiese din studiu, și problemele care decurg pentru reciclare, uh, dovedește faptul că această măsură restrictivă este una logică. O altă uh, substanță este PVC-ul. Studiul comandat de comisie a recomandat ca uh, PVC-ul să fie redus treptat, eliminat treptat. Comisia, în uh, nota explicativă din 2000, afirmă că există dovezi care arată că PVC-ul nu este potrivit pentru incinerare, în special ținând cont de cantitatea gazelor de evacuare și periculozitatea acestora. Mai mult, acele plastificări care sunt pierdute în gropile de deșeuri au un potențial um, negativ asupra mediului. Toate acestea ar trebui să fie spuse, în, în special că PVC-ul este în felul acesta reciclat la ora actuală. Din păcate, în anul 2000 era prea târziu pentru introducerea PVC-ului în această listă, dar acum putem acționa în sfârșit. Cel de-al doilea punct se referă la manufacturieri, pentru că mulți din industria electronică au făcut progrese și au luat inițiative pentru a trece la produse care nu utilizează substanțe promurate și clorurate precum PVC-ul. Există o inițiativă pentru protecția mediului din partea industriei electronice și ei nu vorbesc despre felul în care această transformare trebuie să uh, se producă, ci doar că ea trebuie să aibă loc. Există și produse foarte complexe care ar putea fi utilizate în următorii ani cu substanțe clorurate foarte reduse și aceasta este foarte bun pentru mediu. Există alte mărci precum Electroluxul care vând deja frigidere fără PVC. Un al treilea punct se referă la substitute. Comisia arată că datele de la ora actuală nu sunt suficiente pentru a decide asupra unor restricții în legătură cu substanțele ignifuge clorurate. Și, de fapt, acest lucru nu este adevărat pentru că avem deja studiile necesare și datele necesare în acest sens. Există și un alt factor pe care ar trebui să-l analizăm, și anume că nu există o producție a produselor ignifuge bromurate în Uniunea Europeană și că există alternative care sunt produse în Uniunea Europeană de către aproximativ 3.000 de oameni care lucrează în acest sector. Se spune de asemenea că aceiași producători sunt și producători de substitute. Deci nu vorbim de eliminarea unei industrii, ci de felul în care îi putem ghida pentru a produce substanțe mai sigure. Referitor la PVC, Comisia nu pune sub semnul întrebării existența unor alternative, vorbește despre problema costurilor și, dacă analizăm această chestiune a costurilor, dacă am include costurile externe ale PVC-ului, în special în tratamentul deșeurilor, ne-am dat seama că acesta nu este atât de ieftin precum se spune. În încheiere, domnule președinte, prevenirea este mai bine decât tratamentul. E mai bine să rezolvăm problemele de mediu la sursă și tocmai acesta era obiectivul acestei directive ROSH. Avem nevoie de astfel de produse și trebuie să profităm de această ocazie să lucrăm împreună cu industria pentru a ajunge la noi produse de nouă generație care să nu includă compuși halogenați și PVC. Aștept acum comentariile colegilor mei. Mulțumesc! Da, mulțumesc, doamnă Evans, pentru acest raport prezentat cu atâta implicare Așadar, vă dau cuvântul și uh, raportorii din umbră au uh, cuvântul. Domnul Sonic dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și doamnei Evans pentru acest raport și pentru toate întâlnirile pe care le-a organizat și care ne-au ajutat să îmi elaborez opinia. O extindere a domeniului de aplicare la echipamentul electronic și electric este foarte bună. Este o inițiativă bună și tocmai în felul acesta putem avea efecte bune asupra mediului. Ar trebui ca această directivă să se extindă la toate sectoarele din domeniul industriei electronice. Însă am și uh, câteva îngrijorări în legătură cu noile substanțe care trebuie interzise. S-a vorbit aici despre PVC, despre produse bromurate și clorurate. Acestea vor face ca consumatorii să utilizeze aceste echipamente electrice și electronice în condiții mai sigure. Toate aceste substanțe sunt deja descrise în directiva RICI, deci întrebarea care se pune este dacă avem uh, suficiente dovezi care să ne arate că aceste substanțe sunt într-adevăr atât de periculoase încât să fie restricționate. Și într-adevăr, există o limită de trei ani și jumătate pentru eliminarea acestora. Această perioadă de trei ani și jumătate se pare că este prea scurtă. Ar trebui să avem mai multe discuții cu statele membre în legătură cu această perioadă. Se pune și întrebarea în legătură cu interzicerea utilizării acestor substanțe, substanțe și un astfel de domeniu de aplicare atât de extins ar putea duce la utilizarea unor alternative, unor substitute care nu și-au dovedit încă uh, siguranța de ajuns. Și aceasta ar putea duce la o poluare și mai mare cu substanțe despre care nu știm încă prea multe. Un alt punct, referitor la derogările de la directivă. Acestea ar trebui să fie o soluție de tranziție pentru a putea ajunge la niște soluții mai bune pentru mediu. Însă procedura prin care facem acest lucru este foarte costisitoare și e nevoie de foarte mult timp. Ar trebui să promovăm inovația în întreprinderile mici, aceasta este o idee foarte bună și am putea să ne bazăm pe ceea ce se impune în directiva RICI de împărțirea costurilor, astfel încât să ajutăm aceste companii să inoveze și să promovăm spiritul antreprenorial. Aceasta va evita apariția monopolurilor pe piață. La punctul 13 din preambul există amendamentul 10 care permite IMM-urile, IMM-urilor să fie incluse în cazul în care nu există dovezi științifice pentru utilizarea unui substitut, unei substanțe substitut. Și mă întreb cum putem face acest lucru dacă amendamentele dumneavoastră 38 și 39 fac imposibilă includerea criteriilor sociale și economice. La amendamentul 16 vorbim de echipamentul electronic care trebuie să fie de încredere din punctul de vedere al siguranței. Și aceasta și pentru inovații și pentru utilizarea sateliților și așa mai departe. Iar pentru utilizarea echipamentului de transport, Aici problema este siguranța pasagerilor care depinde de acest uh, echipament. Sunteți convinsă că echipamentul care nu utilizează aceste substanțe este destul de sigur și că va putea menține timpul operațional necesar? Pe de altă parte, uh, fezabilitatea din punct de vedere al siguranței este foarte importantă. Multe companii pot uh, utiliza la ora actuală o singură excepție. La amendamentul 41, în conformitate cu care o companie poate avea sarcina probei, aceasta um, ar putea depinde de ceea ce spune, se spune la directiva RICE, anume posibilitatea împărțirii costurilor. Și mai am încă vreo două întrebări. Aș vrea să sugerez raportorului să introducă și o interdicție generală în ceea ce privește substanțele bromurate, amendamentul 70. Întrebarea este dacă avem dovezi științifice în acest sens. Dumneavoastră ați vorbit de studiul comisiei și ar fi bine să auzim și părerea comisiei și a, experiența pe care o au ei în acest sens. Iar ultima întrebare pe care o aveam pentru dumneavoastră. Aș vrea să subliniez un element foarte important. Substanțele chimice din grupul substanțelor uh, bromurate, ignifuce. Ce dovezi există și cât de încredere sunt substanțele alternative? putem fi siguri că aceste substanțe alternative pot garanta siguranța și eficiența necesară? Mulțumesc, domnule Zonic. Comisia poate interveni și răspunde acum la sfârșit la întrebările ridicate, dar mai întâi doamna Van Bremt. Ehm, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Poate că aș putea începe prin felicitarea raportorului pentru acest raport, care este destul de ambițios și cred că în acest domeniu este absolut necesar acest lucru. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, vreau să uh, mă refer la procedura S-a renunțat la uh, deșeurile EEE Înțeles că în uh, discuții nu este o problemă, dar nu ar trebui să permitem, atunci când se depun amendamentele, să se întâmple în uh, filozofia și obiectivele analizate în ceea ce vrește piața internă și mediul și sănătatea publică, aceste aspecte sunt legate inextricabil. În termeni simpli, o directivă uh, ideală în domeniul DEEE ar trebui să uh, se referă la o răspundere uh, cuprinzătoare. Cred că termenul de punerea amendamentelor pentru DEE a fost amânat, de aceea am solicitat ca termenul pentru directiva ROHS de asemenea să, se, să fie amânat pentru aceeași dată. Gradul de ambiție al acestui raport este atât de ridicat încât trebuie să avem ocazia să analizăm produsele pe care uh, sunt le-a propus, în primul rând, să putem aduce argumente, iar colegii de la EPP, PPA au avut uh, de asemenea această propunere, ca să poată discuta în cadrul grupului. Dacă am putea mai târziu să analizăm DEE, atunci vom putea analiza și directiva ROHS. Privind raportul, s-au discutat multe aspecte în discuții anterioare aflăm despre lobby, uh, se pare că se formează un consens, se spune. N-aș intra în detalii aici, dar privind întrebarea dacă este necesară această directivă, există consens nu numai în comisie, ci și în Parlament și aflăm că ambele sunt absolut necesare. Sunt, se suprapun până la un punct, dar sunt și complementare sunt complementare mai mult decât orice și e nevoie și de ROHS. Privind lărgirea domeniului de aplicare, cred că se clădește treptat un consens și în acest, această direcție. Tendința este reflectată și în Consiliu. Tendința ca area de cuprindere să se extindă asupra tuturor echipamentelor este uh, poziția luată de raportor și merită sprijinul nostru. Trebuie să avem în vedere modul cum tratăm derogările, dar și uh, categoriile de produse care fac obiectul derogărilor. Principiul, din principiu, anumite categorii vor fi exceptate, cum se poate observa în propunere, uh, și trebuie să existe niște obligații de rechemare mai stricte. Un al doilea punct este mai delicat, poate, și opiniile mele nu sunt cristalizate. Am o întrebare pentru raportor. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Pentru că există un lobby puternic în favoarea panourilor solare și pentru sursele regenerabile, dar trebuie să avem grijă să nu devenim ipocriți aceste surse sunt foarte importante și trebuie să ne asigurăm că directiva poate asigura, poate acoperi acest lucru. Ce crede raportorul? Cred că cea mai importantă chestiune discutată este cea a produselor, nu numai lista cuprizătoare adăugate de raportor în anexa 4, unde nu se menționează doar propunerea Comisiei privind anexa 3, care să fie reiterată în anexa 4. Cred că ceea ce a făcut uh, este un lucru bun și se bucură de mult sprijin. De asemenea, în ceea ce privește substanțele ignifuge, am și eu probleme în pronunțarea acestor substanțe aceste substanțe ignifuge și uh, PVC-ul fac obiectul unei propuneri ambițioase și eu tind să sprijin acest grad de ambiție. În primul rând, uh, cred că aceste idei trebuie să fie bine argumentate și toate propunerile care se vor face de către sectorul privat vor trebui să fie uh, îmbunătățite și cred că este unul dintre motivele pentru care solicit mai mult timp. E nevoie de o mai bună evaluare a situației prezente și raportorul prez, uh, propune să existe o evaluare de risc pentru diferitele produse. Așteptăm, prin urmare, răspunsul comisiei în acest sens. Și ofer sprijinul meu raportorului în sensul că nu este nevoie ca uh, substanțele noi fie produse de, uh, propuse de către comisie. În ceea ce privește elim, eliminarea substanțelor de pe listă, ar trebui nu prin comitologie, și, ci prin uh, alte metode. Mulțumesc, doamna Van Bremt. Urmează Chris Davis, are cuvântul. Raportorul a prezentat foarte clar raportul și îi sprijin propunerea în sensul extinderii legislației, dar este un raport foarte uh, proaspăt, să spunem așa. Mă întreb dacă este bine echilibrat în ceea ce privește interdicțiile. Eu cred că ar trebui să uh, fim un pic mai flexibili uh, și să nu interzicem anumite substanțe așa uh, pur și simplu pentru că ar putea exista un risc. Sau pentru simplu fapt că nu s-a demonstrat că nu există niciun risc. Așa uh, că nu am vrea să sărim din lac în puț prin uh, adoptarea unor astfel de interdicții pentru că s-ar putea constata că substanțele alternative cu care dorim să le înlocuim pe acestea interzise s-ar, să fie la fel de periculoase. Produsele pe care vrem să le interzicem, uh, prezintă niște riscuri generale uh, pentru viața umană și pentru mediu. Dar trebuie să ne gândim și la partea comercială, și anume că aceste produse trebuie să fie de încredere uh, și să prezinte siguranță în funcționare. Este clar că așteptăm răspunsurile comisiei, pentru că raportorul s-a bazat pe un studiu uh, comandat de comisie care recomanda interzicerea acestor uh, substanțe ignifuge. Reciclarea uh, se pare că este foarte complicată când e vorba despre aceste substanțe. Și uh, se pune întrebarea dacă se aplică în mod corect directiva referitoare la incinerarea rezidurilor. Și mi s-a spus că această directivă, uh, susțin uh, unii, cel puțin nu se aplică în mod corect. Așadar, nu știu ce este mai important, să interzicem aceste substanțe sau să ne asigurăm că se aplică um, așa cum trebuie directiva referitoare la incinerare. Apoi se ridică întrebarea cum se introduc substanțele de înlocuire și nu dacă se introduc sau nu. Uh, în uh, industria produselor uh, electronice și electrice s-a susținut acest lucru trebuie să se demonstreze faptul că sectorul industrial respectiv vrea să facă astfel de schimbări. Apoi, aceste, această problemă legată de celulele fotovoltaice nu s-a uh, demonstrat care sunt avantajele acestei tehnologii nu este foarte clar dacă există un circuit închis uh, 100% pentru reciclarea acestor produse. Și dacă este cazul, atunci legislația pe care o introducem noi uh, aici vine 60 de ani mai târziu, dar peste uh, câțiva ani probabil că vom reveni la acest subiect. Așa că nu sunt foarte sigur de ce doamna raportor uh, crede că trebuie să existe excepții uh, la acest punct. Nu văd de ce nu ar exista o excepție uh, totală, o acceptare totală a acestor produse. În ceea ce privește instalațiile fixe mari, dacă acestea ar trebui excluse, am tot auzit că unele instalații de acest fel funcționează pe termen foarte lung. Dacă se construiește un proiect, care va, un produs care va fi pe acel loc timp de 30 de ani, mi se pare că nu facem decât să ne punem bețe în roate și să complicăm lucrurile mai mult decât necesar. Uh, vom avea două luni la dispoziție, cu Crăciunul inclusiv, să ne gândim la aceste lucruri, dar nu obiectez la uh, amânarea termenelor pentru că vreau să se procedeze corect și să nu interzicem niște substanțe uh, fără a avea fundament. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule Davis. În primul rând, vreau să mulțumesc doamne Evans pentru un raport foarte bun. Uh, sunt de acord cu multe dintre punctele menționate în ceea ce privește debarasarea deșeurilor de acest tip uh, și luarea în considerare a substanțelor conținute de astfel de produse, inclusiv substanțe inifuge halogenate. Uh, trebuie să spun că trebuie să vedem cum sunt tratate acestea în uh, UE și în țările din lumea a treia. În unele state se tratează termic uh, termic și uh, sunt de părere că ar trebui să se evite acest lucru. În diverse locuri din lume s-a demonstrat Uh, faptul că unii copii au uh, un conținut de dioxine în sânge mai mare decât mamele lor. Uh, și ar trebui să ținem cont de faptul că unii încearcă în anumite regiuni din lume să vândă foste gropi de gunoi. Am primit uh, o serie de informații de fond de la experți în ceea ce privește directiva legată de uh, substanțe periculoase de tipul dioxine și furani. Considerăm că este necesar să se evite substanțele acestea periculoase la producerea uh, EEE. Așadar, deja trebuie să se evite aceste substanțe în faza de producție, cum ar fi uh, substanțele ignifuge, clorurate și bromurate. Aceasta nu ca, numai ca exemplu. În ceea ce privește directiva uh, ROS, se face referire la uh, folosirea acestor substanțe, aceasta este reglementată. În nu ar trebui să, se, uh, să ne concentrăm numai pe uh, produsele electrice și electronice vechi, ci trebuie să ținem cont și de faptul că există un um, progres tehnologic. Excepțiile pentru substanțele periculoase nu ar trebui să fie motivate uh, din punct de vedere economic, pentru că sigur că siguranța în acest domeniu necesită investiții. Dacă există excepții, atunci uh, motivele ar trebui să fie uh, cel mai puțin de ordin practic tehnic. Ar trebui să se uh, completeze cele două directive, să există o completare a directivei ROS, care se referă și la substanțele chimice și ar trebui să se garanteze aplicarea acestei directive. Legiuitorul uh, trebuie să susțină inițiativele uh, unor întreprinzători care doresc deja să producă în mod ecologic astfel de uh, echipamente. În ceea ce privește aplicarea directivei ROS, trebuie să procedăm în așa fel încât uh, rezultatele să poată fi discutate în timp util în Comisia de Mediu și să fie luate în considerare în această dezbatere. Și vreau să închei prin a spune că ar fi foarte util ca Parlamentul să susțină Uh, această inițiativă printr-o campanie de conștientizare. Mulțumesc! Richard Weber. Mulțumesc, Richard Weber. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu știu dacă ar trebui să folosim aici procedura de uh, reformare. Susțin cele spuse de colega mea și uh, anume să privim uh, lucrurile în mod integrat în contextul directivei ROS. Uh, găsesc că această propunere este chiar foarte bună. Am unele rezerve în ceea ce privește aplicarea regulamentului RICI, pentru că este vorba de un proces care se concentrează pe siguranță și nu știu dacă acesta este domeniul uh, care ne interesează pe noi uh, în această inițiativă. De aceea aș vrea să vă rog să țineți cont de faptul că ne referim la un grup de produse foarte clar. Pentru acestea trebuie să elaborăm prevederi. Și cred că în acest context ar fi util dacă am putea aplica în mod extins directiva ROS. Uh, unele detalii în ceea ce privește prezentarea raportoarei. Uh, unul s-ar referi la monitorizarea și controlul uh, echipamentelor. Cred că aici nu corespunde foarte bine prevederea realităților economice pentru că încercăm să reducem birocrația. Pe de altă parte, Comisia a, a propus realizarea unei analize socioeconomice în acest sens, pentru că uneori, în dorința noastră de a corela lucrurile, și anume protecția consumatorului, protecția mediului, dar și uh, calitatea acestor produse uh, și de aceea este necesară o astfel de analiză socioeconomică. Aceasta a fost ideea comisiei. În general, eu nu consider că ar fi neapărat necesar. Mulțumesc. Comisia poate răspunde. Cine ia cuvântul, vă rog? Mulțumesc, domnule președinte. Raportor for this uh, report, which is... Uh, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc raportorului și tuturor comentariilor bune care s-au făcut. Și am câteva puncte Câteva dintre ele le-am menționat în dezbateri anterioare, deci vă rog să mă scuzați dacă mă repet, repet pentru că au fost puse aceleași întrebări. Aș începe cu câmpul de aplicare. Așa cum v-am explicat, atunci când am început la comisie acest uh, exercițiu, am avut mandatul de modificare și simplificare pentru a avea o mai bună aplicabilitate a legislației existente. Iată de ce nu am analizat în detaliu impactul sau uh, impactul pe care extinderea domeniului de aplicare l-ar putea avea. S-a vorbit că există oarecum un consens în ceea ce privește extinderea câmpului de aplicare, și anume pentru a avea un domeniu de aplicare deschis, pot să vă spun că deocamdată în acest consens nu au intrat și serviciile comisiei și aceasta din următorul motiv. Acum încercăm să facem propuneri legislative pentru care am făcut studii de impact și acest lucru nu se întâmplă pentru acest domeniu de aplicare deschis. Nu știm ce produse vor fi incluse și nici nu știm ce substitute ar putea fi impuse pentru anumite tipuri de produse care ar putea avea un impact deosebit în ceea ce privește uh, siguranța acestor produse. Deci, deocamdată, Comisia, din aceste motive, ezită să accepte un astfel de domeniu de aplicare deschis. Așa cum ați fost informați și în întâlnirile anterioare, s-a promis un studiu de impact pentru acest domeniu de aplicare deschis, însă acesta n-a fost uh, făcut până acum. Să vedem acum ce e cu cele două directive, RICH și ROS. Cred că suntem pe aceeași lungime de undă cu raportorul. Noi credem că cele două directive sunt complementare și au un motiv foarte bun de a coexista împreună. Așa că, în acest sens, acel consens care a fost menționat poate include, fără îndoială, și Comisia. Referitor la includerea noi substanțe, și aș vrea să vă rog să mențineți separate anumite capitole de această dezbatere, și anume substanțele chimice din RICI, cu posibilitatea de a ne întoarce la ele și de a le introduce în legislație pentru că aici sunt uh, sub întrebări care câteodată sunt amestecate. În primul rând, cum determinăm ce substanțe ar trebui sau am putea include în legislație? Din păcate, până în ziua de astăzi, nu avem o metodologie ideală. Nici noi, Comisia, nici uh, legislatorul nu au ajuns la o metodologie clară pentru a hotărâ ce substanțe ar trebui sau nu ar trebui adăugate pe această listă. Aceasta este o lacună pe care o avem și pe care propunerea Comisiei încearcă să o, rectifice. Propunem, într-un fel sau altul, vom vedea cum, dar propunem să prezentăm și să elaborăm împreună o metodologie clară și de consens pentru a oferi o siguranță uh, procedurală tuturor celor implicați pentru a hotărâ ce substanțe sunt incluse pe listă sau nu. Metodologia despre care vă vorbeam acum nu înseamnă procedură. Procedură se referă la felul în care transformăm și uh, introducem această metodologie în legislație. Aici avem dezbateri pentru a vedea dacă este mai bine să utilizăm procesul de codecizie sau dacă ar fi mai bine să utilizăm procedura de comitologie care mandatează Comisia să facă o propunere. Am propus procedura comitologiei din mai multe motive, motive bune, bineînțeles. În primul rând, pentru că un astfel de proces va duce la rezultate mult mai rapid decât prin procedura de codecizie, de asemenea pentru că va aduce rezultate într-un mod mult mai țintit și aceasta înseamnă că nu va trebui să recurgem la acorduri interinstituționale instituționale sau de reformare. Pentru că când vorbesc de obiective țintite, nu mă refer la schimbările de pe listă. Și încă un motiv în plus, și anume acela de a ajunge la o metodologie clară și bine definită. Există și un alt avantaj anume acela de a oferi o mai mare uh, siguranță juridică tuturor operatorilor de pe piață. Pentru că un proces de codecizie și s-a propus, de exemplu, din partea raportorului revizuirea listei la patru ani, aceasta ar însemna o redeschidere permanentă a acestei directive. Cum, imediat cum ajungem la o decizie în legătură cu o modificare, va trebui să facem o altă revizuire și așa mai departe. Iată de ce sunt împotrivă și aceasta nu are nimic de a face cu puterea comisiei sau competența comisiei în acest domeniu, dar sunt pentru procedura de comitologie din toate motivele susmenționate. E adevărat, trebuie să vedem și cum adăugăm noi substanțe. Vă spuneam că nu dispunem deocamdată de o metodologie adecvată și atunci ce trebuie să facem? Comisia a utilizat singura posibilitate de care dispune, cea tradițională, a făcut un studiu, a lansat un studiu pentru a avea suficiente date și pentru a face consultări în această privință. De fapt, aici viziunea raportorului nu se potrivește prea bine cu procesul prin care trecem noi, pentru că Comisia a cerut să se facă un studiu pentru care a plătit și aceasta nu înseamnă în niciun fel că uh, Comisia externalizează practic acest proiect de legislație. Dacă noi cerem să se facă un studiu în numele nostru și plătim acest studiu, e vorba de un aviz de care ținem cont, dar aceasta nu înseamnă că ni se dictează din afară ce legislație trebuie să elaborăm. În acest caz, raportul care ne-a fost prezentat citează în mai multe locuri recomandări ale autorilor acelui studiu. Dacă doriți acest text, veți putea găsi recomandările dar comisia are sarcina de a evalua acest studiu și, de fapt, am ajuns la o cu totul altă opinie. Studiul spune că pentru majoritatea substanțelor despre care am vorbit în această seară, datele nu sunt suficiente, iar recomandările făcute nu sunt destul de Uh, valide sau, în anumite cazuri, nu se face chiar niciun fel de uh, recomandare. Problema PBDE-ului, a PBB-ului, a plasticelor clorurate și a multor altor substanțe care au fost menționate în această seară și, de asemenea, lista substanțelor anorganice, precum arsenicul și așa mai departe. Pentru toate aceste substanțe, ni se spune în acest raport, atenție, fiți vigilenți și iată de ce Comisia are o atitudine precaută. Iată de ce dacă ne întrebați de ce n-ați urmat recomandările autorilor, iată acestea erau recomandările. Foarte pe scurt, în legătură cu anumite reprezentanți, anumiți reprezentanți ai industriei care um, au luat deja măsuri inovatoare pentru a înlocui aceste substanțe. Bineînțeles că Comisia salută o astfel de tendință dacă aceste măsuri doresc într-adevăr să ofere o protecție a mediului și a sănătății. Există totuși semne de întrebare pentru că ne întrebăm dacă aceste companii au ținut cont de toate studiile de impact care au legătură cu substanțele alternative pe care le utilizează acum. Pentru că aceasta este o sarcină pe care va trebui să ne asumăm noi atunci când vom lua inițiativă, când vom face o propunere legislativă pentru Europa. Deci există sau nu un studiu de impact asupra acestor substanțe alternative care sunt utilizate și promovate de aceste companii. Trebuie să fim foarte atenți și de data aceasta să nu ajungem în situația în care, până la urmă, tratamentul aplicat să fie mai rău decât boala. Problema utilizării criteriilor economice, sociale, pentru includerea sau excluderea acestor substanțe. V-am spus și mai devreme, Comisia este convinsă că acest lucru este absolut necesar, ținând cont de politicile actuale, de mediu, pentru că cu toții suntem de acord cu nevoia unei dezvoltări durabile și aceasta presupune implicarea celor trei piloni. Iată de ce nu putem accepta că doar din motive economice, aceste motive uh, economice și sociale să fie lăsate deoparte. Și ele trebuie implicate chiar și prin procedura de comitologie. Însă trebuie să permitem includerea acestor aspecte economice și sociale. Nu trebuie să vă reamintesc aici de câte ori comisia dumneavoastră ne-a cerut să aplicăm acest principiu al dezvoltării durabile. Întrebarea referitoare la abordarea ce ține cont de substanțele periculoase. Suntem încă o dată foarte aproape de punctul de vedere al raportorului. Credem că directiva ROS are o astfel de componentă, însă pe de altă parte credem că e nevoie de o aliniere a legislației comunitare și aici ne referim la directiva RICI. Și directiva RICI este tocmai o directivă care ține cont de această abordare a riscurilor. Așa că și metodologiile viitoare vor trebui să țină cont de acest element al riscului. Sper că am răspuns la majoritatea comentariilor făcute în această seară și, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră în continuare. Vă mulțumesc! Ja, besten Dank. Mulțumesc mult pentru lămuriri. Mai avem un coleg care s-a, închis, s-a înscris la cuvânt, domnul Tadeus. Tak, chciałbym, panie przewodniczący, przedstawić kilka uwag. Też Domnule președinte, am câteva observații. Mulțumesc raportorului pentru activitate. Avem acum multe răspunsuri, multe sugestii și multe probe, dar și unele întrebări. Iată câteva. În primul rând, sprijinim decizia raportorului de a modifica domeniul de aplicare al directivei pentru a fi mai flexibil, mai deschis. Însă nu știm dacă oferă destulă claritate și sper să putem evita discuții lungi privind echipamentele electrice și electronice care nu ar trebui incluse. În al doilea rând, nu suntem siguri dacă includerea ciclului de viață al echipamentelor medicale trebuie să, fie, să facă parte. Acest ciclu de viață este foarte îndelungat De aceea, instrumentele medicale nu ar trebui în mod obligatoriu incluse și m-aș bucura ca din partea comisiei să vedem mai multe argumente. Apoi avem uh, îngrijorări privind acceptarea anumitor echipamente, așa cum s-a evidențiat în discuții. Dacă perioada de patru ani este suficientă pentru firme. Avem uh, multe, se menționează multe echipamente în directive, panouri solare și telefoane mobile. Trebuie să ținem cont de ciclul de viață al produsului și așa mai departe, astfel încât această perioadă de patru ani pare foarte scurtă. Întrebarea este dacă ar, nu cumva ar trebui extinsă perioada. Domnul raportor sugerează că pot exista unele derogări, dar aș dori niște explicări specifice. În ce cazuri se obțin aceste derogări? Apoi, substanțele pe care le dorește interzise raportorul. Noi vom avea dificultate în sprijinirea acestui punct de vedere, chiar dacă există unele probe, însă credem că ele sunt selective și nu justifică și nu justifică asemenea restricții radicale. Cunoaștem și alte analize care contrazic rezultatele prezentate în raport. De asemenea, nu dispunem de o metodologie unică și clară, de aceea nu este credibil uh, întregul raport și nu putem să-l sprijinim în totalitate. Înțelegem de ce raportorul nu dorit, dorește să se ia deciziile prin procedura de comitologie. Dar întrucât aceste probleme sunt foarte complexe și complicate, ar trebui să se folosească uh, metoda de comitologie cu control. Ar trebui să avem opțiunea de utilizare a substanțelor alternative și a substituțiilor, ne-am bucurat ca unele uh, companii să prezinte practicile, cele mai bune practici, însă soluțiile lor s-ar putea să nu fie optime pentru restul sectorului. Mai există și încă o rezervă, doamnă, uh, dați-mi voie să vă prezint acest ultim aspect privind PVC-ul. Nu ne este clar dacă interzicerea acestui material este o soluție bună. Doamna raportor are o opinie foarte puternică în acest sens, însă nu a menționat ce s-a schimbat de la adoptarea EROHS. Această problemă se poate rezolva foarte bine în afara acestei directive. Problema acestei problema poate fi uh, rezolvată nu neapărat prin interzicerea, interzicerea produsului. Dacă vrem să restricționăm utilizarea PVC, care se folosește în multe sectoare industriale, care asigură multe locuri de muncă, ar trebui să avem în vedere și dimensiunea socioeconomică a acestei decizii. Dar dacă se hotărăște să includem PVC-ul în domeniul de aplicare, atunci fac apel la colegii noștri uh, să țină cont de cele pe care le-am spus privind o metodologie științifică clară atunci când este vorba de impunerea unor restricții. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cimanski. Atunci dau raportarei cuvântul în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și comisiei pentru reacții foarte detaliate și constructive și pentru întrebări și știu că nu avem timp acum să dezbatem pe larg, dar uh, vom avea destul timp pentru acest dosar în viitor și sperăm să avem ocazia să luăm în considerare toate aceste puncte. Vreau să menționez uh, câteva lucruri despre procedură și despre termene. Din câte știu eu, uh, amânarea termenului pentru amendamente este posibilă, dar uh, programul asupra căruia am convenit uh, ar trebui să, să fie linia directoare de urmat. Intenția era să discutăm aceste aspecte uh, și inițial așa plănuisem, dar uh, directiva ROS trebuie analizată și uh, faptul că uh, s-a mișcat mai repede decât programul nostru trebuie discutat și văzut uh, dacă trebuie să avansăm în ceea ce privește raportul DE. Dintre chestiunile ridicate, cred că nu a fost un consens general în ceea ce privește procedura de codecizie sau de comitologie uh, Uh, referitoare la ROS și aplicarea acesteia. În ceea ce privește panourile solare, uh, am, chiar am întâlnit o companie care și-a argumentat foarte bine poziția. Există o prevedere pentru excepții, dar nu o excludere, o clauză de excludere. Apoi, referitor la ce a spus domnul Sonic uh, despre cei uh, trei ani și jumătate, ca fiind un termen mult prea strâns, am discutat uh, despre PVC și substanțele ignifuge și știm că industria încă din 2003 a încercat să îmbunătățească ceva în acest sens. Acum câteva săptămâni am uh, primit informații uh, în ceea ce privește stadiul în industria din acest sector. sector. Există companii ca Apple, ca Nokia, care încearcă să inoveze producția. Nu ne-au spus cum au reușit uh, acest lucru, dar ar fi, ei ar fi în poziția în care să sprijine IMM-urile să uh, aibă o producție ecologică. Și am discutat pe larg aceste lucruri la întâlnirea cu experții. Cu siguranță că vor trebui să existe niște excepții dacă nu există substanțe înlocuitoare pentru substanțele periculoase. În ceea ce privește alternativele, nu cred că aceste companii care au uh, rol foarte important pe piață ar uh, folosi aceste substanțe înlocuitoare dacă nu ar fi de încredere. Companiile chiar au spus că uh, substanțele înlocuitoare nu uh, comportă aceleași riscuri ca uh, substanțele inițiale și că sunt mai bune decât substanțele care se foloseau în trecut. Așadar, există informații în acest sens, chiar multe, și cu siguranță că vor exista mai multe studii pe această problemă. De aceea trebuie să fim deschiși și să exploatăm care sunt posibilitățile. Vom face acest lucru în discuțiile următoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru observații. Mulțumesc, doamnă Evans. Așadar, ați lansat rugămintea să ne ghidăm după directiva ROS și uh, vom vedea cum va arăta următoarea variantă de uh, raport Aș propune să amânăm termenul pentru 24 februarie pentru acest dosar, deci nu în ianuarie, ci pe 24 februarie, dacă sunteți de acord. Văd că da, spune președintele. Așadar, uh, va veni și uh, termenul până la care veți putea înainta amendamente. Cu aceasta încheiem ședința de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare și ne reîntâlnim mâine la ora